datelor, în special articolele 7 și 8 din Cartea Drepturilor Fundamentale a UE. Pe lângă toate cele ce le-am spus până acum, mai rămâne un punct pe care ar trebui să-l rezolvăm. Am găsit o soluție, un amendament de compromis în ceea ce privește prevederile pentru implementare. La început, Consiliul, la articolul 64, referitor la, referitor la implementare, ne cerea acte de implementare. Dar până la urmă am reușit să găsim o soluție de consens pentru toată lumea, pentru că pentru toate cerințele tehnice și toate probele care trebuie făcute în vederea aplicării acestei legislații, pentru procesarea datelor, pentru regulament, pentru toate cerințele tehnice și toate testele care trebuie făcute, deci pentru ansamblul acestor sisteme nu poate exista un schimb de date între sistemul e-call al vehiculului și alte sisteme existente. Pentru toate acestea vor fi acte de implementare. Asta în ceea ce privește diferența acte de implementare și acte delegate. În încheiere vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, tuturor celor de la LIBE care au cooperat cu mine și mulțumesc, bineînțeles, și secretariatului care este aici prezent și care ne-a ajutat foarte mult. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Axel? Următorul dosar este cel referitor la Europol pe 8 decembrie a avut loc un trialog și pentru că domnul Diaz de Mera nu putea veni astăzi la ședință, mi-a cerut să vă informez în numele său. La ultimul trialog s-au discutat următoarele. Procedura pentru directorul executiv și procedura de control din partea Parlamentului, pentru a vedea felul în care Parlamentul European și Parlamentele Naționale pot controla activitatea acestei agenții. Este vorba aici de responsabilitate democratică și este o chestiune esențială pentru noi. S-au dezbătut pe larg toate aceste chestiuni între cele trei instituții, fără să se ajungă însă la un compromis clar. Totuși, raportorul și raportorii din umbră consideră că noul regulament pentru Europol trebuie să aibă prevederi foarte clare și stricte în ceea ce privește rolul Parlamentului European de monitorizare a acestei agenții. Trialogul următor este prevăzut în februarie și se va centra pe chestiunile referitoare la protecția datelor în regulamentul Europol. Aceasta a fost informația în legătură cu dosarele în curs de negociere și acum vom trece la vot. Aveți nevoie de cartela de vot, dragi colegi. Sper că o aveți la dumneavoastră. Mai also. Uh, the situation in the Mediterranean. În primul rând, situația din zona Mediteranei și nevoia de a avea o abordare holistică asupra migrației. Trecem la vot. După cum știți, aceasta este norma întrebării orale care a fost votată pe 6 noiembrie la Comisia Libe, iar dezbaterea cu Comisia și Consiliul a avut loc pe 26 noiembrie. Vreau să mulțumesc uh, grupurilor pentru felul în care am lucrat la acest text, pentru eforturile comune făcute pentru a ajunge la un acord. Vom vota acum, avem un singur vot. Deschid votul. Vom avea un vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Ok, I close the vote. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 37 de voturi pentru, 4 împotrivă și 6 abțineri. Felicitări tuturor celor care au lucrat la acest document. Mulțumesc, dragi colegi. Și acum on the agenda. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Agenția UE pentru aplicarea legii, pentru formarea forțelor în vederea aplicării legii, CEPOL. Am să predau acum președinția pentru că va trebui să părăsesc sala și voi da cuvântul raportorului. Vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră în această dimineață. Dear colleagues, Dragi colegi, începem cu punctul 7. Este vorba de Agenție de Formare a Forțelor de Aplicare a Legii, CEPOL. Raportor este doamna Kinga Gal și trebuie să analizăm proiectul de raport și de asemenea să luăm decizia în legătură cu termenul de depunere a amendamentelor care este prevăzut pentru 8 ianuarie. Deci analiza amendamentelor va avea loc pe 5 februarie. Dau acum cuvântul raportorului, doamna Gal. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja mai multe dezbateri pe această temă aici la comisia noastră. CEPOL este agenția responsabilă pentru formarea forțelor de aplicare a legii, însă nu în sensul tradițional al cuvântului. Aceasta se întâmplă în întreaga Uniune Europeană. Există uh, colegii uh, care oferă aceste cursuri de formare la nivel european. Există o adevărată nevoie de formare și mulți ofițeri în acest domeniu trebuie să se familiarizeze cu instrumentele de aplicare a legii la nivel european, astfel încât să le utilizeze bine. Formarea poate juca un rol important tocmai pentru a trece de la politicile teoretice la practică. În acest context, valoarea adăugată pe care o poate oferi CEPOL este aceea de a avea o mai mare eficiență a costurilor, o cooperare mai bine, mai bună între agenții, o identificare structurată a nevoilor de formare la nivel european. Regulamentul actual a modernizat baza juridică necesară pentru CEPOL în conformitate cu schimbările prevăzute de Tratatul de la Lisabona care a prevăzut că CEPOL trebuie să implementeze principiile noii scheme de formare în acest domeniu. Parlamentul a cerut de mai multe ori ca aceste schimbări să fie cu adevărat implementate, de aceea salut acest nou proiect legislativ pentru că va permite CEPOL-ului să implementeze cu adevărat schema de formare în vederea aplicării legii și să fie în folosul comunității de aplicare a legii. De asemenea, principala arhitectură a CEPOL-ului ar trebui să rămână neschimbată. Parlamentul European și-a exprimat cu claritate poziția pentru a menține CEPOL ca o agenție autonomă a Uniunii și noi susținem Cepolul, pentru că acesta și și aducă contribuția în vederea um, construirii unei adevărate culturi a aplicării legii în Europa. De aceea este atât de important pentru noi ca agenția CEPOL să se centreze pe valoarea adăugată la nivel european, ca resursele sale limitate să se centreze doar pe câteva arii tematice principale care să aibă o dimensiune transfrontalieră și europeană. Trebuie să întărim, pe de altă parte, coordonarea în cadrul CEPOL. Deci toate amendamentele pe care le-am introdus se referă la aceste elemente și vreau să mulțumesc secretariatului pentru că m-a ajutat atât de mult. Pentru a putea spori eficiența CEPOL-ului, resursele sale limitate trebuie să fie centrate pe arii tematice care să aibă o valoare adăugată la nivel european și să poată fi aplicate la nivelul statelor membre. E nevoie de o mai bună și mai eficientă coordonare între agențiile existente pentru a putea utiliza resursele limitate în mod eficient, să exploatăm mai mult sinergiile și să eliminăm uh, dublările de eforturi în cazul în care ele se produc. CEPOL este singura agenție specializată pe această temă și ar trebui să ajute instituțiile europene pentru identificarea priorităților de formare. Pentru această sarcină, în special noile sarcini prevăzute, ar trebui să se ofere resurse financiare suficiente noi considerăm că bugetul actual nu este suficient pentru ambițiile pe care le avem și pentru sarcinile în creștere pe care le acordăm CEPOL-ului, deci acesta ar trebui să fie revizuit. CEPOL ar trebui să adauge valoare la nivel european prin uh, identificarea formării necesare și prin implementarea acestor form cursuri de formare. Aceasta este o sarcină esențială în vederea căreia am introdus mai multe amendamente. Este important să sporim eficiența și uh, responsabilitatea acordată acestei agenții și ce ul ar trebui să ofere formare coordonată și să și implementeze și nu doar să ofere susținere. Am introdus amendamente pentru a mă asigura că eficiența și impactul său va ține cont de resursele limitate, astfel încât să le folosească în mod eficient și să se centreze pe arile tematice identificate în vederea obținerii unei valori la nivel european și transfrontalier. Acestea sunt principalele elemente. Aștept um, să lucrăm împreună cu raportorii din umbră și să avem mai multe dezbateri pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gal. Există deocamdată o singură cerere de luare de cuvânt din partea doamnei Wickstrom. Am să vă dau cuvântul și aștept să văd dacă mai dorește cineva să participe la dezbatere. Mulțumesc și mulțumesc doamnei raportor pentru munca dumneei pe acest subiect. Și eu cred că avem nevoie de o perspectivă europeană și de un accent pus pe valorile europene la CEPOL. De asemenea, drepturile fundamentale trebuie să fie integrate în toate activitățile CEPOL. Acest lucru mi se pare indispensabil. Și vreau să mă refer la amendamentul numărul 7 din partea doamnei raportor. Am auzit lucruri diferite din partea agenției, deci chiar uh, apreciez uh, amendamentul dumneavoastră și faptul că ați spus lucrurilor pe nume. Activitățile CEPOL trebuie să se concentreze pe cooperarea între statele membre și nu să se suprapună cu formarea pe plan național. De asemenea, este important că atunci când dăm agenției noi sarcini, acestea chiar trebuie să obțină și finanțarea adecvată iar finanțarea disponibilă trebuie să fie folosită în modul cel mai eficient cu putință. Și eu în continuare prefer să fuzionăm Cepolul și Europolul sau măcar să-și aibă sediul în același oraș pentru a face economii și pentru a facilita cooperarea. Prin urmare, lansez un apel către Comisie să răspundă odată pentru totdeauna la următoarea întrebare. Care este impactul bugetar pe termen lung a um, plasării sediului CEPOL la Budapesta, în loc să-l fi lăsat la Haga. Și de asemenea, vreau să întreb pe doamna raportor de ce vrea să șteargă amendamentele 8 și 9 la articolul 3. Ar fi bine dacă formarea furnizată la CEPOL ar putea să vizeze cât mai mulți ofițeri de poliție cu putință și dacă ar exista un curriculum comun. De asemenea, amendamentul numărul 12 mă uh, derutează puțin. Dumneavoastră, doamnă raportor, ați schimbat uh, verbul shell cu may, ceea ce atenuează prea mult această dispoziție. Eu cred că mm, trebuie să păstrăm uh, shell. Iar în ce privește obiectivele și sarcinile agenției, aici avem o îmbunătățire, mai ales în ce privește sesiunile de formare. Trebuie să avem o abordare um, în funcție de nevoi în domeniul justiției și cooperării polițienești. Dar, în primul rând, trebuie să ne concentrăm pe valorile noastre comune și pe drepturile fundamentale. Acestea ar trebui să fie înscrise printre obiectivele agenției. Și de asemenea ar trebui să existe formare și pe tema directivei drepturilor victimelor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Nu a mai cerut nimeni altcineva să ia cuvântul, deci dau cuvântul reprezentantului comisiei. Mulțumesc! Nu am mare lucru de adăugat față de ceea ce s-a spus deja luna trecută la Comisia Libe. Mulțumim, doamnei raportor, pentru munca dumnea ei și am notat uh, intervențiile. Vă mulțumim și noi. Dau din nou cuvântul doamnei raportor atunci. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc, Cecilia, pentru spiritul tău de cooperare. Amendamentele 8 și 9 am vrut să le elimin ca să avem un sepol, un CEPOL pardon, mai eficient. Această agenție are un buget foarte mic și care ar trebui să se concentreze pe niște uh, tematici restrânse cu adevărată plusvaloare europeană, ceea ce ar face ca aceste activități să fie mai atractive și de mai bună calitate. Amendamentul 12 putem să discutăm dacă e, e mai bine să spunem shell carry-out sau may carry-out, nu e chiar așa o piatră de încercare. În ce privește sediul și dacă Cepolul și Europol ar trebui să se afle în același oraș sau nu, discuția s-a încheiat, um, s-a luat deja o hotărâre. Sper că um, vom coopera bine pe tema acestui regulament. Yeah, please. Thank you, Jan. Regulament um, de, în ce privește regulamentul de procedură. Mi se pare foarte ciudat că Comisia se mulțumește cu așa un răspuns de vag la o întrebare foarte precisă. Vreau să ne dea cifre, să ne spună care este impactul bugetar pentru agenție. Agenția nu spune nimic. Nu, nu numai că habar nu are, ci este și nepoliticoasă pentru că nu acordă atenție unei întrebări foarte precise și să ne spună că ne va trimite răspunsul, uh, un răspuns cuprinzător și total transparent. Nu vi se pare ciudat? Comisia dorește să răspundă. Da, îmi cer scuze, bineînțeles că vă vom răspunde uh, la întrebare cu transparență totală, doar atât pot să spun deocamdată. Dar am notat nu numai solicitarea colegislatorilor de a obține, de a ne solicita o nouă propunere de regulament, ci și faptul că vreți să știți care este rezultatul evaluării de impact a mutării sediului la Budapesta. Deja data trecută s-a pus această întrebare deci, mai mult ca sigur, vi se va răspunde. Îmi cer scuze dacă răspunsul meu a fost atât de telegrafic și a părut nepoliticos. Nu era deloc intenția mea. Vă mulțumesc. Doamna Holmeier avea și ea o întrebare. Da? După ce eu m-am ocupat de bugete, știu deja câteva elemente de răspuns. Unul dintre motivele pentru care s-a ales ca cepolul să fie uh, să-și afle sediul la Budapesta este pentru că Ungaria a promis să ofere o clădire cepolului, deci să suporte costurile imobiliare. Pe când la Haga, guvernul olandez nu a vrut să plătească pentru nimic. Mă uit la Sofie care dă din mâini că nu e vina ei, evident. Deci a fost hotărârea guvernului. Deci condițiile uh, de la Budapesta sunt mult mai avantajoase decât cele pe care uh, le aveau la Haga. În plus, la Haga ar fi trebuit o clădire suplimentară. Comisia ar fi vrut ca Cepolul să-și aibă sediul în aceeași clădire cu europelor, dar știind uh, Uh, care sunt uh, cerințele în ce privește securitatea, oricum nu se putea și în plus nici nu era suficient uh, loc fizic pentru două agenții în aceeași clădire. Și ca să se achiziționeze nouă clădire ar fi fost prea costisitor. Ca atare au spus, mergem la Budapesta timp de 10 ani și după aceea mai vedem. Foarte bine. Mulțumim, Monica, pentru aceste uh, informații, dar o să rugăm și, pe com- și comisia să ne răspundă în timp util. Astfel se încheie dezbaterea, iar în ce privește calendarul, termenul limită pentru depunerea amendamentelor la acest proiect de raport este 8 ianuarie la prânz, iar amendamentele vor fi discutate pe 5 februarie. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Pe 27 noiembrie 2013, Comisia Europeană a publicat o propunere directivă în ce privește uh, ajutorul juridic um, um, acordat persoanelor suspectate sau acuzate care au fost lipsite de libertate pe baza articolului 82.2 din uh, Uniunea Europene această propunere face parte din uh, cel de-al doilea pachet de drepturi procedurale care vor complina, completa foaia de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale a persoanelor acuzate sau suspectate în cadrul anchetelor penale. Domnul De Jong, în martie 2014, a redactat un document de lucru pentru a lansa dezbaterea în Comisia Libe și Consiliul și-a început munca pe acest uh, proiect de uh, directivă, dar încă nu și-a, abordat, uh, nu și-a adoptat abordarea generală. Domnul De Jong a fost confirmat drept raportor pentru cea de-a opta legislatură. Pe 11 noiembrie am avut și o audiere foarte interesantă pe acest subiect, precum și pe subiectul protejării minorilor și a persoanelor nevin- și pe prezumția de nevinovăție. Acum domnul De Young ne va prezenta proiectul de raport Așadar îi dau cuvântul. Dacă este deja gata să uh, prezinte uh, proiectul său de raport. Mulțumesc, uh, Ian. Da, tocmai eram în mijlocul unor discuții și n-am să vă spun pe ce subiect. Raportul în ce privește ajutorul jurisdicțional am să vă explic cum am ajuns la um, această versiune a raportului mai degrabă decât să intru în detalii în ce privește amendamentele. Dacă discutați cu ministrii de justiție sau cu agențiile de punere în aplicare a legii, mulți vă vor spune că sunt foarte mulțumiți de mandatul de arestare european pentru că se obțin rezultate rapide. Și toată lumea dorește să lupte împotriva criminalității în general. Deci, prin urmare, nu putem să ignorăm asemenea um, afirmații. În plus, um, abordarea în um, această propunere legislativă era în spiritul intensificării cooperării între forțele polițelești. și nu a fost uh, precedată de un fel de catalog de drepturi procedurale. E adevărat că există această foaie de parcurs pentru drepturile procedurale, dar este un parcurs de lungă durată, pe mai multe etape și există foarte multe exemple de persoane care au fost arestate din cauza că se emisese un mandat de arestare european pe numele lor, dar nu au avut dreptul la un avocat, nici la un interpret, nu înțelegeau limba în care li se vorbea sau în care erau interogați. Deci, încetul cu încetul încercăm să um, reparăm aceste lacune. În același timp, nu există niciun fel de garanție pentru cei care au fost arestați um, în baza unui mandat de arestare european. Eu cred că aceasta a fost o abordare greșită de la bun început. Aceasta este părerea mea, dar toate instituțiile au pornit-o pe această cale și, deși Parlamentul nu era foarte mulțumit, acum era prea târziu ca să um, mai schimbăm ceva. În schimb, am putut să spunem că procedurile, uh, că drepturile procedurale și propunerile legislative aferente uh, trebuiau să fie tratate mai rapid și de asemenea am spus că deja uh, nu eram foarte mulțumiți de felul în care funcționa mandatul de arestare european și că era nevoie de garanții suplimentare. Din păcate nu s-a întâmplat nimic în ce privește oferirea de garanții suplimentare. Poate că între timp uh, se va, ne puteam aștepta la anumite modificări, dar cum spuneam, nu prea avem speranțe că aceste garanții procedurale suplimentare vor fi um, aplicate în termen scurt și că ele vor fi aplicate în mod armonios și nu în mod fragmentar. Eu nu sunt deloc mulțumit de abordarea fragmentară din uh, uh foaia de parcurs. În ce privește ajutorul jurisdicțional, dacă și aici avem o abordare și mai fragmentată, pentru că avem uh, mai degrabă recomandări decât uh, un text cu forță de lege, atunci uh, pr- problema se acutizează. Și avem și mai puține garanții în ce privește respectarea drepturilor procedurale. Prin urmare, cred că ar trebui măcar să fim siguri că toate elementele indispensabile se află în directivă. Criteriile de eligibilitate să fie măcar menționate, chiar dacă nu sunt uh, enumerate în cele mai mici detalii. Deci, în textul directivei ar trebui să existe suficiente garanții. Pentru că, chiar dacă sunt numai recomandări, să putem să spunem persoane care este suspectată sau acuzată, acestea sunt drepturile dumneavoastră. De asemenea, Trebuie să ținem cont de faptul că am adoptat directiva dreptului la un avocat și dacă această directivă a intrat în vigoare, înseamnă că orice persoană are dreptul uh, să consulte un avocat încă din primele momente. Dreptul la a consulta un avocat merge în mână în mână cu uh, ga- celelalte garanții. Și dacă nu ă, le îmbinăm, atunci o persoană care nu are cum să-și plătească un avocat s-ar putea să nu mai aibă dreptul la el. Există acest risc din cauza abordării ă, fragmentare pe care o propune Comisia. Prin urmare, eu spun că dacă există dreptul la un avocat, trebuie să existe și dreptul la ajutorul jurisdicțional. Sunt de acord că în ce privește tipul de ajutor oferit, statele membre trebuie să aibă uh, latitudinea de a um, decide, dar pe de altă parte nu vrem nici să ne regăsim cu stagiari care încă nu și-au terminat studiile și pentru care statul oricum nu plătește nimic, deci nu sunt uh, adevărați avocați. Știu că există sisteme juridice foarte diferite și costurile sunt diferite, am tot respectul pentru acest lucru, dar măcar ar trebui ca în directivă să avem niște principii generale atât pentru criteriile de legibilitate cât și pentru uh, dreptul la un avocat. Numai așa putem să vorbim despre un pachet. Știu că la Consiliu discuțiile nu se află pe calea cea bună deocamdată bat pasul pe loc. <clears throat> Poate că în următoarele luni, să sperăm, discuțiile se vor uh, accelera, dar nu poți să ai mandat de arestare european, care este o procedură rapidă, fără uh, garanții procedurale. Și nu poți să vrei să ai acest uh, dreptul să folosești acest uh, mandat de arestare fără să accepti și drepturile suspecților sau acuzaților. Mm. Eu cred că de îndată ce ne vom întâlni împreună cu raportorii din umbră și fiecare va ști ce poziție dorește să aborde, vom putea discuta despre amendamente și vom putea ajunge la un consens. Request uh, by uh, Ms. Zippel and by Ms. Sargentini. Um, please, uh... O solicitare din do- partea doamnei Zippel și a doamnei Sargentini. Întâi, doamna Zippel, vă rog. Mulțumesc. Au fost evocate deja multe puncte, așa încât am să-mi limitez intervenția la câteva comentarii. Am senzația că acest al doilea pachet de drept jurisdicțional face ca Comisia să-și limiteze propunerile e valabil pentru toate cele trei proceduri în care noi ne doream să mergem mai departe, bună oară copiii sau alte grupuri țintă. Însă era valabil și pentru toate celelalte propuneri ale Comisiei care sunt mult sub ceea ce ne doream noi. Uh, în principal, garantarea uh, dreptului la un avocat. Îi mulțumesc uh, lui Denis pentru ce ne-a oferit astăzi, pentru întregul său efort și chiar dacă nu am avut o întâlnire cu raportorii din umbră, am avut niște schimburi în mandatul anterior pe această temă și cred că este important să nu ne limităm la niște proceduri generale. Cred că în ce privește curțile de apel, ă, trebuie să obținem un acord în ce privește rambursarea cheltuielilor de judecată. În plus, trebuie să vedem ce se întâmplă la nivel european, dincolo de libertatea pe care o acordăm statelor membre. E nevoie de un minim de asistență juridică pentru a garanta procedurile. Uh, și apoi mai intervin și dorințele personale atunci când e vorba de a alege un avocat, bună oară, e nevoie de stabilirea unei relații de încredere între client și avocat. Cu această asistență uh, judiciară trebuie să putem asigura aceste lucruri. Regulile foarte diferite în ce privește uh, cadrul în timp E nevoie de asistență juridică de îndată ce suntem acuzați și în niciun caz nu mai târziu în cadrul procedurii. Asistența juridică trebuie deci garantată și asta până la încheierea procedurii juridice. În ce privește rambursarea costurilor ulterior, ei bine, Trebuie știut că oamenii nu trebuie să se teamă că se vor îndatora pentru viitor și astfel să renunțe la asistența juridică. Există încă niște amendamente pe care o să le prezentăm pe acest raport, dar sper că vom uh, rămâne într-o notă constructivă și vom conlucra împreună cu raportorul pentru a ajunge uh, la o poziție cât mai puternică față de Comisia respectiv Consiliul. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc. Domnul Mațula a solicitat cuvântul chiar de la început, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Îmi pare rău, uh, colegul meu nu a putut fi prezentat și am să prezint poziția ca raportor din umbră a grupului nostru. Doresc să mulțumesc raportorului, domnul De Jong, pentru munca sa. Am citit cu atenție amendamentele dumisale sale nu am avut încă o reuniune a raportorilor din umbră și aștept cu interes discuțiile viitoare cu colegii raportori din umbră. Am câteva comentarii preliminare și îl întreb pe domnul raportor dacă e dispus să lărgească area de aplicare a acestui uh, text legislativ. Însă aș fi foarte atentă în negocierile care vin. Uh, propunerea noastră trebuie să fie foarte echilibrată. Cu uh, acest proiect de raport, domnul raportor dorește să extindă area de aplicare a directivei, pe de o parte, oferind uh, asistență judiciară suplimentară și, pe de altă parte, ca această asistență judiciară să se aplice tuturor persoanelor acuzate și tuturor persoanelor suspectate, dar nu și celor private de libertate. Aș dori să subliniez să nu mergem prea departe, totuși. Dorim niște standarde minime pentru drepturi procedurale. Dorim să consolidăm siguranța juridică pentru cetățenii noștri și dorim să asigurăm acces pentru justiție, dar nu ține de noi să impunem un sistem prea strict pentru statele membre. Înțeleg intențiile raportorului nostru, cu toate acestea mi-aș dori să fim realiști. Haideți să fim atenți să nu uh, impietăm asupra suveranității statelor membre. Haideți să ne limităm la misiunea noastră, să o facem bine fără a genera bătălii inutile cu Consiliul. În plus, raportorul dorește să asigure calitatea serviciilor de asistență juridică și, sigur, sunt de acord în principiu. Totuși, nu trebuie să depășim limitele aceste necesar și proporțional. Raportorul dorește să șteargă referința la colectarea datelor, inclusiv numărul de cazuri în care asistența juridică este necesară și numărul de cazuri în care acest drept nu a putut fi exercitat. Eu aș dori să păstrăm această referință. E o prevedere esențială pentru statele membre pentru a putea evalua eficacitatea sistemului de asistență juridică în al treilea rând. Sunt oarecum surprinsă menționarea explicită a dreptului copiilor la asistență juridică. Faptul că această referință a fost uh, eliminată, ne-ar putea oare raportorul să ne explice în mod detaliat uh, logica unui astfel de amendament? Noi considerăm că co tocmai copiii sunt cei mai vulnerabili și au nevoie de atenție specială. În fine, criteriile de eligibilitate pentru oferirea de asistență juridică trebuie să fie discutate mai în detaliu, pentru că ele trebuie să fie clare și obiective. Ne putem aștepta la o bătălie cu Consiliul și tocmai de aceea aștept cu uh, interes cooperarea cu domnul De Jong și raportorii din umbră, tocmai pentru a obține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 domnului raportor pentru toată munca făcută. Aș vrea să spun că apreciez foarte mult faptul că dumnealui încearcă să garanteze dreptul la um, ajutor încă din primele momente. Și mi se pare că este corect ca Parlamentul European să ia acum inițiativa și dacă Comisia nu face nimic, atunci o să o facem noi. Și vom, ținând cont de faptul că venim din aceeași țară amândoi, eu înțeleg foarte bine ce vrea domnul de Jong. Nu vrea să existe o lacună precum în țările de jos, Poți să ai dreptul la un avocat încă de la început, dar în momentul în care uh, se dă uh, se pronunță hotărârea în procesul în prima instanță, după aceea nu mai ai dreptul la um, ajutorul jurisdicțional și trebuie să iei totul de la capăt în cazul în care, să zicem, uh, faci apel. Și nu ar trebui să dăm impresia că dacă cineva la sfârșitul unui proces nu mai are mijloacele financiare să-și plătească un avocat, atunci va trebui în plus să ramburseze uh, bani, pentru că dacă uh, <laughs> așa stau lucrurile, nici măcar nu mai ai chef de vreun proces pentru că ți-e frică că te vei îndatora. Uh, copiii persoanele acuzate sau suspectate care ar trebui să aibă dreptul la uh, acest ajutor sau nu. Nu știu, eu cred că aici sunt prevederi naționale, noi nu putem să intervenim. Trebuie să vedem dacă putem să formulăm aceste dispoziții privitoare la ajutorul jurisdicțional astfel încât să nu fie dependent de uh, instanțele uh, statelor membre. Și vom vedea dacă am putea să avem un singur sistem în ce privește protecția minorilor, care să uh, deriveze și din uh, directiva privind drepturile copiilor. Mie tare mi este că dacă găsim un omitor comun, dar uh, mai degrabă armonizăm uh, uh, la cel mai mic numitor comun, atunci nu va fi bine, pentru că un avocat care știe că nu primește mulți bani dacă um, acționează ca avocat din oficiu, deci plătit de stat, să nu dorească să accepte acest job. Deci e bine să existe niște instrumente prevăzute prin lege. Ar trebui ca toate cabinetele de avocați să accepte uh, o serie de cauze unde, de fapt, uh, um, acționează ca avocați din oficiu și sunt plătiți din ajutorul jurisdicțional. Eu știu că în țările de jos foarte mulți avocați refuză pentru că sunt plătiți foarte puțin. Și cealaltă soluție, bineînțeles, nu este să trimiți uh, studenți uh, la drept, uh, pentru că ei costă mai puțin, pentru că asta înseamnă discriminare față de persoana care nu are mijloacele să-și plătească un avocat. Deci avem nevoie o, de o asistență, de un ajutor judițional de calitate și acest lucru ne-l garantează raportul domnului Young. Acum domnul Stevens. Doamna Stevens are cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu câteva întrebări în ce privește dreptul la ajutorul jurisdicțional. Este un principiu foarte important, însă trebuie să fim atenți să nu se comită greșeli și să nu există consecințe nedorite. Sunt de acord în principiu, dar să ne aducem aminte de faptul că în statele membre pot să apară situații foarte diferite și um, dispozițiile legislative sunt de asemenea foarte diferite. Dacă vreți să, să aveți un sistem armonizat peste tot în Europa, atunci va exista oricum o discrepanță între statele unde situația este deja bine um, reglementată Uh, și cele unde nu există practic niciun fel de reglementare și s-ar putea să pierdem din calitate tocmai în acele state membre unde sistemul era deja bine uh, rodat. Și costurile nu pot să fie ignorate, trebuie să existe transparență. Există anumite state membre, ca de exemplu Belgia, unde există probleme bugetare și se fac reduceri <laughs> acolo unde se poate, ca uh, de exemplu în ce privește ajutorul jurisdicțional. Însă, acest lucru nu trebuie să aducă atingere drepturilor persoanelor uh, anchetate. Trebuie să găsim un echilibru între gestionarea costurilor și drepturile persoanelor. Și apoi este nevoie de mai multă claritate în ceea ce privește dispozițiile din această directivă și cele din uh, uh, directiva privind mandatul de arestare european. Eu n-am înțeles, uh, există o concomitență între ce prevede uh, directiva despre mandatul european și acest proiect de directivă sau nu? Și care va fi instanța competență pentru acordarea ajutorului jurisdicțional? Autoritatea Cea din statul emitent sau cea din statul uh, de executare? Deci sunt încă întrebări la care este nevoie de răspunsuri. Și în plus, cred că trebuie să vorbim despre costuri. Repet, trebuie să avem un ajutor jurisdicțional de calitate. Această calitate trebuie garantată indiferent de circumstanțe. În Belgia folosim studenții la drept, însă ei nu sunt pe cont propriu, ci sunt însoțiți de avocați care acceptă să lucreze din oficiu. Dar uh, nu știu dacă este o idee bună să facem ca în Olanda, unde există cabinete de avocați care, de exemplu, trăiesc numai din ajutorul jurisdicțional. ceea ce înseamnă că trăiesc din banii statului. Un avocat este o, o persoană fizică autorizată în mod normal. Deci, ar trebui să analizăm uh, activitățile cabinetelor de avocați uh, și să există o proporție de uh, ajutor jurisdicțional în activitățile acestui cabinet, dar nu trebuie să fie doar un tip de activități. Sunt multe alte aspecte pe care ar trebui să le dezbatem. Cred că este important să avem uh, oricum un nivel de ajutor uh, cât mai mare. Iată ce trebuie noi să protejăm. Mulțumesc, spune președintele. Nu sunt în scrieri la cuvânt din partea deputaților mei, dar îi dau din nou cuvântul raportorului. Aș dori să acord cuvântul comisiei, respectiv Consiliului, așa încât întâi comisia, doamna Wikström. Mulțumesc foarte mult. Comisia salută proiectul de raport pe care l-am citit cu mare interes. Dorim să mulțumim domnului raportor pentru excelenta muncă. Comisia a prezentat două instrumente, o directivă, respectiv o recomandare în ce privește asistența judiciară și în directivă am încercat să ne concentrăm pe temele cele mai presante în momentul actual și în recomandare am abordat celelalte teme. Am făcut acest lucru din motive de proporționalitate și subsidiaritate. Așa cum am spus, toate temele sunt importante, dar am dorit să demarăm legislația pe temele cele mai interesante, cele mai arzătoare, așa încât în centrul propunerii comisiei este oferirea de asistență judiciară celor mai vulnerabile, adică persoanele private de libertate. Sigur că fără asistență judiciară pentru aceste persoane e foarte dificil uh, să accesezi un avocat bunoară. În raport vedem că acest drept a fost uh, Eh, extins la toată persoanele suspectată sau acuzată Salutăm eh, o astfel de inițiativă și suntem deschiși discuțiilor, dar dorim să subliniem că suspecții care sunt privați de libertate sunt, se află într-o situație mai vulnerabilă. Deci extinderea are de aplicare și la alți suspecți sau alte persoane acuzate nu vor diminua dreptul la asistență judiciară pentru cei care sunt privați de libertate. Raportorul a mai sugerat includerea anumitor criterii de eligibilitate. E o idee pe care de asemenea o salutăm și suntem deschiși discuțiilor, dar e important uh, că în recomandările noastre uh, arătăm că ne dorim un nivel competitiv uh, echitabil și un standard similar. Standardele de calitate sunt de asemenea o adăugire pe care o salutăm și putem discuta împreună în ce fel o putem include în propunerea legislativă. Așteptăm o cooperare apropiată și fructoasă cu Parlamentul European și sperăm că împreună să putem găsi standarde pentru o directivă care să fie proporțională și în același timp care să promoveze standarde înalte de asistență judiciară persoanelor suspectate sau acuzate în proceduri penale. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. În numele președinței Consiliului, domnul Luca de Matei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Și Consiliul dorește să mulțumească sincer domnului raportor pentru acest prim proiect de raport, a cărui obiectiv este să ilustreze poziția Parlamentului European pe această directivă foarte importantă. Și Consiliul și îndeopște președinția italiană au consacrat multă energie negocierilor uh, acestui instrument, ca și celelalte instrumente din pachetul prezentat de, de Comisie în 2013, respectiv directiva privind drepturile minorilor acuzați sau suspectați sau prezumția de nevinovăție. Și știți că am reușit măcar uh, să ajungem în stadiul uh, de a a începe discuțiile tripartite atunci când și Parlamentul va fi gata. În ce privește această directivă a fost uh, discutată uh, în nenumărate rânduri, s-au făcut totuși pași înainte, s-a ajuns la uh, un acord între statele membre pe mai multe aspecte importante, dar nu s-a putut ajunge la un acord global, deoarece există poziții divergente. Aș vrea să Mă refer, de exemplu, la faptul că în toate statele membre din Uniunea Europeană deja există un sistem de ajutor uh, jurisdicțional, pentru că și Convenția Europeană a Drepturilor Omului prevede acest drept. Și este necesar ca normele din această directivă să poată să completeze în mod armonios sistemele deja în vigoare. Și așa cum s-a spus foarte bine, uh, există un echilibru și acesta trebuie să fie respectat. Nu e vorba numai despre bani, ci și de calitatea serviciului oferit. Din această perspectivă, Consiliul a notat cu mult interes ceea ce scrie în raportul uh, um, Parlamentului, le vom citi de altfel cu toată atenția. Suntem interesați de o discuție uh, um, deschisă și constructivă. În numele Consiliului nu pot decât să um, fiu de acord cu cele spuse de doamna Birgit Sipel. Noi am lucrat pe baza unei propuneri a Comisiei care avea o sferă de aplicare foarte bine delimitate delimitată încă de la bun început și care nu prea coincidea cu uh, apelul lansat uh, de către, comisie, de către Consiliul Comisiei în 2009, când a cerut să se facă propunere legislativă în ce privește drepturile procedurale. Dar propunerea este cum este, Consiliul lucrează asupra ei, uh, punctele de vedere exprimate de către deputații europeni vor fi analizate și noi ne dorim ca discuția asupra acestei directive să aibă loc la un nivel mai înalt. Și acum ne bazăm pe o propunere a cărei rațiuni de a fi este diferită, pentru că evaluarea de impact este mult mai limitată decât pentru propunerea pe care o face Parlamentul. Și Consiliul ține cont de faptul că, pe baza acestei noi propuneri, parlamentele naționale au trimis avize în ce privește proporționalitatea și subsidiaritatea. Deci eu nu pot să fiu de acord, nu pot decât să fiu de acord cu apelul lansat în acest uh, for și anume că proporționalitatea și subsidiaritatea trebuie avute în vedere. Noi uh, ne-am implicat pentru a ajunge în cel mai scurt timp la uh, soluții optime. Thank you very much. Um, I now give the floor back. Mulțumesc mult! Îi dau din nou cuvântul raportorului pentru a trage concluziile acestei dezbateri. Eh, eh, mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit la această dezbatere. Vreau să mulțumesc și reprezentanților Comisiei și Consiliului care au avut o poziție foarte deschisă față de noi. Le mulțumesc din suflet și asta înseamnă că aici la Parlament vom putea lucra în continuare bine, cu spor, cu raportorii din umbră și în același timp vom avea un dialog bun, ținând cont contextul actual față de Comisie și Consiliu. Nu am să intru acum în toate detaliile în care au intrat colegii mei. Doar uh, fac o referință succintă la situația din țările de jos. Am văzut uh, ce înseamnă costurile procedurale, care sunt foarte mari, dar după aceea vedem că dreptul la asistență juridică este redus. Și toate acestea într-o societate în care există o diviziune foarte clară, pentru că cei care pot să-și permită asistența juridică și cei mai buni avocați sunt cei care au bani, iar cei care nu au resurse nu au acces la așa ceva. Până la urmă vorbim aici despre calitatea apărării și tocmai o astfel de idee, un astfel de concept nu îl putem accepta. Noi trebuie să garantăm accesul la un sistem bun de apărare, de calitate pentru toată lumea, în condiții egale. În ceea ce privește cazul minorilor, eu unul nu vreau ca dreptul de asistență pentru minori să fie o excepție. Nici pe departe. Acest drept trebuie să facă parte din cadrul general. Poate că se consideră că ar fi bine să existe o relație mai detaliată între diversele instrumente juridice, de exemplu, între acest instrument juridic și instrumentul prevăzut pentru drepturile minorilor, atunci putem face acest lucru, putem uh, dezbate și această posibilitate. Accesul la asistență juridică este cuantificabil. Este un drept care există și ceea ce ne dorim noi să facem este să stabilim niște garanții minime. Cred că acesta este minimul pe care îl putem face. Acum, revin la procedura pe care o avem de urmat. Eu, bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră Vreau să mă consult cu toți raportorii din umbră, cu toți cei interesați pentru a clarifica propunerile de amendamente, însă cel mai important este ca, după ce vom vedea toate proiectele de amendamente, să putem dezbate aici la Comisia Parlamentară pentru a ajunge la o poziție mulțumitoare pentru toată lumea. Aceasta va fi cea mai bună procedură pentru a trece mai departe la negocierile cu Consiliul și sunt convins că vom avea multe oportunități pentru a coopera împreună și a găsi o abordare comună. Mulțumesc! Thank you very much. Um, let me... Mulțumesc, până președintele. Există un termen de depunere a amendelor a raportul domnului de Ioc și anume 13 ianuarie, orele 12. Următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu domnul Angelino Alfano, ministru de interne, și domnul Andrea Orlando, ministru al justiției, din guvernul italian, în calitatea lor de președință în exercițiu ai Consiliului. Trebuie să facem acum o scurtă pauză, pentru că dumnealor încă nu au sosit. Vă propun să ne revedem peste 20 de minute, deci la ora 11 fără 10 puteți lua o cafea între timp. 10.50.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

Okay, colleagues, um, we would like to uh, continue. Stimați colegi, vom uh, continua acum ședința noastră. Vă rog să luați loc. Și poate ar fi bine să îi rugăm și pe ceilalți colegi să ni se alăture. Avem pe ordinea noastră de zi un schimb de opinii cu domnii Orlando, ministrul al justiției, și sperăm ceva mai târziu domnul Alfano, ministrul de interne. Un schimb de opinii asupra concluziilor președinției italiene uh, în ce privește justiția și afacerile interne. Ca atare, salut pe domnul Andrea Orlando, ministrul al Justiției, care ne prezintă acum o evaluare a activității președinției italiene în domeniul JAI. Domnul ministru Alfano ni se va alătura, sperăm, ceva mai târziu. Dumnealui a participat la ședințele misiilor de interne și ne va raporta pe sectorul afaceri interne. Eh, așteptăm cu interes feedback-ul dumnealui, sperăm să ajungă la timp. În ce privește organizarea noastră practică, deoarece îl avem alături de noi doar pe domnul Orlando. Vom începe cu intervenția dumnealui și colegii vor putea să se exprime imediat după introducerea domnului Orlando. Încă o dată, bun venit! Domnule Orlando, aveți cuvântul. Grazie, signor. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte Albrecht. Mulțumesc, stimaților membri ai Comisiei Libe, pentru faptul că mi-au adresat această invitație ca să vă spunem ce am realizat în timpul semestrului președinției italiene. Președinția italiană ajunge la sfârșitul mandatului său și acum vreau să vă spun ce rezultate am obținut în șase luni de muncă în sfera mea de competență. Noi suntem mulțumiți pentru că ne-am respectat angajamentele pe care ne le-am luat în fața acestei comisii în timpul discursului din iulie anul în curs. S-au făcut pași semnificativi în direcția cea bună în toate domeniile noastre de acțiune. De la protecția drepturilor fundamentale și mai ales dreptul la protecția datelor cu caracter personal, protecția civilă și protecția penală, justiția electronică, formarea judiciară, care este un element indispensabil pentru a consolida încrederea reciprocă între Uh, um, normative și um, operatorii din uh, sectorul judiciar. În ce privește principalele rezultate ale președinției italiene care interesează această um, comisie, uh, am să vi le enumăr și după aceea am să intru mai multe detalii. În ceea ce privește protecția datelor, negocierile ne-au luat foarte mult timp și au existat mai multe obstacole de natură juridică și mai multe chestiuni de principiu legate de drepturile fundamentale și de subsidiaritate. Am obținut din partea Consiliului o soluție definitivă la problema care a apărut încă de la începutul negocierilor și anume că prelucrarea datelor în sectorul public face parte acum din sfera de aplicare a regulamentului. Și potrivit rezultatului Consiliului Informal de la Milano, am vrut să introducem în structura regulamentului norme care să garanteze statelor membre o marjă de flexibilitate suficientă ca să poată să adopte felul în care se prelucrează datele în sectorul public, ținând cont de propriile lor specificități. Aceste reguli nu aduc atingere valorii de aplicare uniformă a regulamentului. În același timp răspund preocupărilor acelor delegații care, încă de mult timp, cerau să existe o marjă de flexibilitate mai mare pentru statele membre pentru a proteja dispoziții naționale în acest domeniu. Toată lumea dorește să existe un standard de protecție a datelor personale care să fie compatibil cu cel furnizat de către regulament. Am obținut în plus și un acord preliminar din partea Consiliului în ce privește normele din capitolul 4 din regulament normele cu privire la obligațiile pentru operator uh, și responsabilul cu um, prelucrarea datelor. Aș vrea să spun că acest capitol este de-a dreptul fundamental pentru operatorii economici care în viața de zi cu zi prelucrează date cu caracter personal. Avem așadar standarde de garanții care trebuie să fie respectate în momentul uh, prelucrării datelor și trebuie să existe un echilibru între un nivel mare de protecția datelor care se află în centrul regulamentului și uh, costuri administrative uh, rezonabile, mai ales pentru întreprinderile private, ca să încurajăm respectarea legii și fără să sufocăm inițiativa privată. Aceasta era o îngrijorare a multor state membre și credem că am reușit să ajungem la un compromis mulțumitor. În sfârșit, la Consiliul JAI de pe 4 decembrie, miniștrii și-au acordat sprijinul pentru arhitectura generală a unei propuneri la președinție pentru a soluționa chestiunea și aceasta de lungă dată a unui ghișeu unic pentru întreprinderi, așa numitul One Stop Shop. Și scopul acestei propuneri era să păstreze avantajele de simplificare și de coerență din regulament, care uh, erau deja prezente în propunerea inițială a Comisiei și în același timp se prevede un nivel mai mare de protecție pentru drepturile cetățenilor, existând acum acest criteriu de proximitate pentru accesul la căi de recurs judiciare și administrative în cazul în care dreptul la viața privată a fost încălcat. Ministrii au acceptat acest sistem, prin urmare va exista o analiză la nivel tehnic uh, ulterior, uh, pentru ca să se transforme apoi în uh, reguli detaliate. Președinția, în plus, uh, s-a ocupat de directiva în ce privește procedurile penale și activitatea poliției și a avut o abordare coerentă între cele două instrumente, pentru că dorea să existe un echilibru cât mai mare între nivelul maxim de protecție și un uh, proces decizional eficient. S-au înregistrat progrese și în ce privește definiția sferei de aplicare a directivei, și în ce privește transferul internațional al datelor. Însă, discuția nu este încă suficient de matură pentru a se ajunge la un acord, știind că există foarte multe puncte de contact cu Regulamentul General de Protecție a Datelor care încă trebuie definit. Știm că Parlamentul European acordă multă importanță acestui dosar. Din partea noastră putem doar să reamintim că uh, din luna iunie acestui an, de fiecare dată când Consiliul Jai s-a întrunit, s-a ajuns la o înțelegere asupra unei părți fundamentale a acestui instrument. Putem așadar să afirmăm, fără să ne înșelăm, că Consiliul uh, face eforturi pentru să ajunge la un acord rapid global asupra textului, pentru a începe negocierile în cadrul procedurii de codecizie. În ce privește protecția datelor, e adevărat că legătura dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii joacă un rol deloc neglijabil. Pentru că dorim să ajungem la o soluție legislativă care să garanteze accesul pentru cetățenii europeni la aceleași căi de recurs uh, precum um, cele de care se bucură cetățenii americani. Și cadrul politic intern trebuie redefinit, precum și uh, prevederile administrative Comisia, în cadrul sarcinilor sale um, instituționale, trebuie să vegheze la o bună desfășurare a negocierilor. În ce privește dreptul penal, am acordat toată atenția uh, parchetului european, care este o, o trăsătură uh, reprezentativă a spațiului european de justiție și libertate. Am examinat în profunzime uh, părțile regulamentului în ce privește puterile uh, de investigație a viitorului parchet european și a procurorilor europeni, legătura cu procurorii naționali, precum și drepturile persoanelor anchetate, atât în ce privește uh, desfășurarea anchetelor, cât și uh, căile de recurs. De asemenea, am invitat miniștrii la o dezbatere de orientare în ce privește garanțiile de independență a membrilor parchetului european a fost foarte importantă uh, discuția despre puterile pe care le vor avea acești uh, uh, judecători de a, se, uh, de a interveni în uh, statele naționale. Oricum, acest dosar încă nu a putut să fie finalizat, dar credem că s-au făcut proces, um, progrese decisive. Pentru a um, păstra coerența între diferitele inițiative legislative din uh, domeniul dreptului penal, președinția împreună cu Parlamentul a lansat foarte rapid negocierile asupra directivei în ce privește protejarea intereselor financiare a Uniunii Europene. Într-un timp foarte scurt s-au obținut progrese uriașe pentru a obține un text comun. Multe, uh, nu foarte multe chestiuni, dar de-a dreptul uh, fundamentale mai rămân încă deschise dar suntem convinși că se va ajunge la un compromis în timpul viitoarei președinții. Vreau de asemenea să subliniez progresele semnificative care s-au făcut pe tema reformei Eurojust. Președinția a prezentat um, Consiliului de Ministri aprobarea unei abordări generale, mai ales în ce privește capitolul despre protecția datelor însă este nevoie de o nouă analiză tehnică a acestui capitol și de asemenea în ce privește relațiile cu viitorul parchet european. Și tocmai din cauza că aceste două dosare sunt strâns legate între ele, nu s-a putut ajunge deocamdată la o definire a cadrului general. Dar și pe această propunere Consiliul va putea în curând să lanseze negocierile cu Parlamentul pentru să ajunge o abordare comună și o um, adoptare rapidă a regulamentului. În ce privește drepturile suspecților și a persoanelor anchetate în cadrul procedurilor penale, am ajuns la o înțelegere în Consiliul ce privește propunerea despre prezumte de nevinovăție și la Consiliul 6 din decembrie s-a um, adoptat o abordare generală. Suntem încântați fel să lansăm negocierile uh, cu această comisie de îndată ce va fi cu putință. Progrese semnificative s-au înregistrat și în ce uh, privește um, ajutorul jurisdicțional și deși mai rămân câteva chestiuni deschise uh, um, pentru care grupurile de lucru din Consiliu trebuie să mai discute, știm că Um, se ne îndreptăm în direcția cea bună. Iar în ce privește lupta împotriva traficului cu ființe umane, aici este nevoie încă de multe discuții între statele membre și, de asemenea, discuții cu societatea civilă. Suntem conștienți că această provocare are uh, o mare semnătate politică. Organizațiile criminale nu trebuie să uh, mai poată să beneficieze de veniturile lor obținute pe căi ilegale. De aceea, noi am acordat multă uh, importanță apelurilor lansate de Consiliu în ce privește recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești. Și astfel toate formele de sechestru și de confiscare ar trebui să fie recunoscute dacă uh, au fost pronunțate în cadrul unei proceduri judecătorești și pe 22 și 23 septembrie a fost organizată o dezbatere în acest sens între miniștrii de justiție înainte de Consiliul Jai din octombrie și credem că vor putea să existe prevederi legislative în statele membre pentru a ne ocupa de această problemă. De asemenea, am considerat că uh, judecătorii și operatorii de justiție trebuie să se bucure în continuare de o formare de cel mai, în, în cea mai bună calitate. Și am făcut în așa fel încât uh, Consiliul să adopte concluzii pe această temă și am cerut ca, tuturor, um, ca toți actorii implicați să arate care este oferta de formare pentru toți actorii din uh, sectorul juridic. Și aceste concluzii au fost adoptate la Consiliul Jai din decembrie. Un alt subiect unde a existat un schimb de opinii fructos între instituțiile europene și statele membre a fost cu privire la răspunsul uh, uh, de drept penal față de cei care merg să lupte <clears throat> uh, în um, țări străine. Eurojust și coordonatorul um, acțiunilor împotriva terorismului au încercat să găsească răspunsurile cele mai adecvate la solicitările care au prevenit de la Consiliul de Securitate al ONU fără a duce atingere drepturilor fundamentale. Bineînțeles că această discuție este um, coordonată cu discuția pe care o poartă miniștrii de interne, pentru că ne întrebăm cum putem să descurajăm pe acești oameni să meargă să uh, lupte uh, pe acele fronturi de război și pe, în același timp cum îi tratăm pe cei care au um, fost la fața locului și se întorc pe teritoriile statelor membre să vedem cum să intervenim în cazul acestui fenomen și inclusiv miniștrii de justiție au avut o discuție ca să vadă cum să prevină și cum pot să sancționeze acest fenomen, inclusiv prin forme de executare a pedepsei care țin cont de uh, <clears throat> specificitățile acestor luptători străini. Vreau de asemenea să atrag atenția acestei comisii asupra faptului că președinția italiană a profitat de Consiliul Jai din decembrie ca să aducă în atenția statelor membre și a uh, Comisiei Europene uh, urmările uh, raportului adoptat de Comisia CRIM în timpul legislaturii precedente pentru lupta împotriva criminalității organizate a spălării de bani și a corupției. Și existau puncte foarte interesante, atât pe plan analitic cât și operațional. Și pot să împărtășesc cu președintele acestei comisii considerațiunile pe care noi le-am prezentat în fața Consiliului. Eu v-am vorbit despre rezultatele pe care le-am obținut noi uh, în ce privește um, dreptul civil. Și noi vom informa și pe președintele Svoboda în acest sens, dar vreau să spun și acestei comisii că am ajuns la un acord cu Parlamentul European în ce privește procedura de uh, insolvabilitate. Un dosar de foarte mare importanță, mai ales uh, uh, în aceste vremuri de criză economică, ca să garantăm supraviețuirea întreprinderilor care acum au o a doua șansă. Și acest lucru are și o legătură cu anumite proceduri penale, pentru că din cauza crizei, cei care au capitaluri uh, ilegale pot să uh, facă apel la proceduri de uh, insolvabilitate care, de fapt, uh, sunt un pericol uh, pentru că nu sunt uh, reale. Am ajuns la o abordare generală în ce privește uh, controversele care uh, mai rămâneau deschise și uh, așteptăm ca președinția letonă să înceapă negocierile cu Parlamentul European. De asemenea, în ce privește simplificarea și acceptarea anumitor documente publice, s-a ajuns la un consens al Consiliului în ce privește anumite linii de orientare. Pentru această propunere de regulament, de asemenea, am dat un impuls negocierilor în ce privește propunerea de regulament despre uh, regimurile patrimoniale pentru căsătorii și uniunile <clears throat> civile și credem că se va ajunge la un compromis. Va fi nevoie de o perioadă de gândire suplimentare care să permită statelor membre care încă întâmpină dificultăți pe plan intern să găsească o soluție. De asemenea, doresc să atrag atenția asupra um, acestei comisii asupra următorului lucru. În concluzie, președinția italiană um, a trebuit să țină cont de acest peisaj constituțional în schimbare, pentru că s-au um, definit noi orientări strategice pentru spațiul de libertate și justiție și în aceste condiții credem că am adus uh, un adevărat serviciu uh, consolidării acestui spațiu, respectând drepturile fundamentale și ținând cont de diversitățile Um, între tradițiile juridice din diferitele state membre. Până urmare, vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări sau observați. Thank you very much for this. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare atât de interesantă. Domnul Alfano nu a ajuns încă aici, dar este pe drum spre Parlament, așa că vom începe cu dezbaterea pentru primele întrebări pentru domnul Orlando. Avem deja patru colegi care doresc să intervină. Domnul Voini. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare atât de clară și Vă mulțumesc uh, președinției italiene pentru contribuția dumneavoastră. Cred că s-au făcut adevărate progrese și acestea trebuie salutate. Aș vrea să mă centrez în intervenția mea pe problema regulamentului referitor la protecția datelor personale. Cred că în discursul dumneavoastră introductiv ați fost un pic prea optimist prezentându-ne realizările de până acum și atunci când vom atinge principalul obiectiv, obiectivul final și când vom adopta și soluția care a fost um, prezentată aici la Parlament. Dacă discutăm despre ghișeul unic, cred că ar trebui să ne gândim că nu trebuie să fim prea departe de principiul unui unic punct de contact care ar face ca acest regulament să aibă mult de pierdut. Știu foarte bine că aceasta este propunerea și, din câte am înțeles, nu există un consens între statele membre asupra acestui ghișeu unic. Așa că vreau să vă întreb care este poziția dumneavoastră, cum vedeți dumneavoastră această problemă și aș mai spune aici că ar trebui să ne reamintim că avem nevoie de soluții fezabile, care să poată fi cu adevărat implementate. Dacă găsim soluții prea complicate, prea complexe, așa cum au fost cele propuse cu ghișeul unic, cred că până la urmă vom crea și mai multe dificultăți la momentul implementării. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuția dumneavoastră, pentru contribuția președinției italiene, dar dacă ne puteți spune mai multe despre ghișeul unic și despre poziția dumneavoastră și evaluarea statelor membre față de această propunere, cred că lucrurile ar fi mult mai clare pentru noi. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Boni. Și acum, doamna Cinici, încercăm să um, ne menținem la limita de două minute pentru fiecare întrebare. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnului ministru pentru această prezentare foarte uh, completă asupra muncii făcute de președinția italiană. Din punctul meu de vedere, această temă care are de-a face cu justiția, cu securitatea, este esențială, pentru că acestea sunt chestiuni din portofoliul dumneavoastră și al nostru, chestiuni de zi cu zi. Dumneavoastră ați prezentat elementele cele mai importante și cred că la acestea am reușit să facem progrese însemnate. Eu mă ocup de regulamentul referitor la fiscalitatea europeană. Dumneavoastră ați menționat um, competențele care ar reveni acestui procuror general european. Însă Poate ar fi bine să defalcăm aceste competențe pentru a face o clară diferență între Europol, Eurojust, OLAF și acest procuror european. Mă refer aici la felul în care se împart responsabilitățile între toate aceste instituții. E important tot ce a făcut președinția italiană, tocmai pentru a merge mai departe cu cele două proiecte de directive asupra prezumției de nevinovăție și referitoare la asistența juridică. Cred că ar fi bine să separăm competențele între procurorul european și celelalte instituții pe care le citam mai devreme. Acest lucru este esențial și pentru garanțiile procedurale, pentru a le defini mai bine. Dacă vorbim de procurorul european, cred că nu putem oferi garanții procedurale pentru toți cei care vor fi uh, supuși acțiunii procurorului european. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră, domnule ministru, și în încheiere vreau să vă mulțumesc pentru că ați făcut aluzie la nevoia de a lupta în continuare împotriva criminalității organizate. Știți dumneavoastră care sunt activitățile la comisia noastră CRIM și știm că consecințele sunt foarte negative în economia europeană. Vă mulțumesc dacă puteți să-mi clarificați toate aceste elemente. Mulțumesc, doamnă Cinici. Și acum domnul Schebec. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Orlando, pentru contribuția dumneavoastră. Președinția italiană a lucrat uh, asupra acestei directive pentru a implementa principiul tratamentului egal între persoane, indiferent de orientare sexuală, vârstă, uh, Uh, religie și așa mai departe, așa numita directivă pentru tratament egal. Însă multe state europene sunt uh, îngrijorate în legătură cu ce se va întâmpla, dacă vor fi afectate libertățile uh, fundamentale în cazul în care ea se va adopta. Există legislații care ar putea afecta în mod grav situația. Se pune problema și a limbajului utilizat în acest proiect, ar putea duce la interpretări de neprevăzut și poate și nedorite. Vreau să vă întreb dacă știți că peste 100 de ONG-uri din Uniunea Europeană au semnat o scrisoare adresată președintelui Juncker pentru a cere să redacteze un proiect de directivă care să țină cont de principiul continuității politice. Și vreau să vă întreb care este sfatul sau care este intenția Comisiei și a Consiliului în legătură cu această directivă, ținând cont de cele spuse în această scrisoare. Mulțumesc. Mai există și alte cereri de luare de cuvânt, așa că v-aș ruga să fiți foarte succinți și după aceea vom avea un răspuns scurt, după care vom trece la domnul Alfano, care tocmai a sosit aici și vreau să-i spun bun venit la comisia noastră. Doamna Ferrara. Grazie Presidente, eh, buongiorno al Ministro Orlando, buongiorno al... Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, domnilor ministri Orlando și Alfano. Alalter a avut loc celebrarea Zilei Internaționale împotriva corupției. Știm că este o problemă universală și în 2013 și apoi și în 2014 Consiliul a recomandat în cadrul semestrului economic Italiei să înăsprească măsurile împotriva corupției, mai ales să revizuiască uh, termenii de prescripție, care acum sunt prea scurți. Vreau să știu ce anume s-a întreprins în această privință și dacă în Italia s-a făcut ce cerea Europa și mai ales pe plan european, ce alte măsuri concrete ați adoptat pentru a lupta împotriva corupției. În ce privește directiva antidiscriminare, Așa cum a spunea, spus și colegul despre directiva tratament egal, vă rog să îmi spuneți care este poziția cea mai recentă a Consiliului. Și vreau să știu dacă s-a făcut o propunere de cooperare consolidată pentru a uh, nu mai fi uh, frânat de minoritatea de blocaj. Pentru că această directivă Um, este importantă și ar fi bine ca și Parlamentul și mai ales Consiliul să um, își exprime poziția. În ce privește uh, drepturile deținuților, în prezentarea programului semestrului european s-a vorbit despre un schimb de bune practici, despre recunoașterea reciprocă a sentințelor, mai ales în ce privește acordarea uh, libertății condiționale. Vreau să știu și în această privință ce s-a făcut pentru drepturile deținuților și pentru schimbul de bune practici între diferitele um, um, penitenciare. Iar în ce privește justiția electronică, s-a spus că trebuie să existe un cadru juridic pentru a facilita accesul la justiție în toate statele membre, mai ales justiția electronică. Vă rog să-mi dați informații recente și pe această temă. În ce privește directiva PIF în timpul negocierilor directive au apărut probleme din cauza includerii TVA-ului în uh, sfera de aplicare a directivei. Dar știți că este un punct critic pentru buna funcționare a parchetului european. Și vă rog să-mi spuneți părerea dumneavoastră și în această privință. În sfârșit, sunt de acord cu dumneavoastră în ce privește uh, preluarea Uh, raportului Comisiei CRIM din legislatura trecută și nevoia de a lua măsuri concrete și hotărâte împotriva activităților criminale în Europa. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc și eu. Aș vrea să vă reamintesc că avem interpreți care lucrează aici și vă rog să nu fiți atât de rapizi. Și acum, doamna Weinberg, pentru două minute de asemenea, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte vreau să mulțumesc domnului ministru orlando pentru că această comunicare pe care a făcut o a fost extrem de interesantă. în ceea ce privește luptătorii străini putem vedea că aceasta reprezintă o adevărată amenințare în Uniunea Europeană, dar în întreaga, în uh, întreaga lume este o amenințare împotriva păcii globale. Dumneavoastră ați vorbit de o condamnare sau o calificare a delictului de crimă. Pe baza cadrului juridic existent am putea acționa pe baza anumitor prevederi, însă vreau să vă întreb dacă aveți și o propunere referitoare la implementarea acestei calificări a delictelor luptătorilor străini. Mulțumesc! Mulțumesc! Acestea sunt întrebările pentru domnul Orlando și aș vrea să vă rog acum să dați un răspuns succint la aceste întrebări pentru a trece după aceea mai departe la domnul Alfano. Flosios. Vă rog. Naturalmente io risponderò alle domande che riguardano la presidenza italiana. Am să răspund la cele întrebări care privesc președinția italiană uh, și acțiunile Consiliului, iar în ce privește întrebările pentru situația internă din Italia, nu cred că este nici locul, nici momentul să le abordez aici. În ce privește ghișeul unic? A avut loc o dezbatere de orientare la Consiliul din decembrie și acum grupul de lucru va trebui să găsească soluții tehnice pentru acest subiect uh, uh delicat. Pentru că ei trebuie să țină cont și de poziția Comisiei și de poziția majorității statelor membre. Și se cere Um, accesul la căi de recurs în cazul încălcării dreptului la viața privată în statul de referință. Pentru că toată lumea se teme că va, uh, se va ajunge la o soluție prea birocratică. Dacă mă întrebați pe mine că dacă compromisul nostru ar putea fi o soluție, eu v-aș răspunde că da. Dar, dintr-o perspectivă generală, dumneavoastră m-ați întrebat dacă nu suntem cumva prea optimiști. Pot să vă spun că eu eram cât se poate de pesimist în ce privește acest punct. Acum sunt uh, optimist pentru că anumite uh, obstacole ce de nedepășit uh, au dispărut. Vă dau un exemplu. Noi am început semestru cu o dezbinare între statele membre. erau cei care în nou regulament vedeau un risc de a reduce uh, impactul propriilor legislații și cei care credeau că acest regulament va duce la o povară administrativă excesivă pentru întreprinderi, mai ales din cauza procedurilor administrative necesare pentru noile reguli. Și faptul că am găsit uh, cale de înțelegere între aceste două tabere, am reușit să facem uh, pași înainte. Dacă n-am fi găsit uh, acest uh, punct de compromis, probabil că dosarul ar fi rămas blocat. Deci eu nu fac aici propagandă. Cred sincer că următoarea președinție va beneficia de depășirea acestui obstacol ceea ce nu înseamnă că toate punctele din dosar au fost soluționate. De exemplu, relațiile UE-USA în continuare sunt ca o umbră în negocierea acestui dosar. Și totul depinde și de echilibrul politic în statul partener și de, de ce se va întâmpla cu administrația Obama. Prin urmare, nu prea știm cum va, evalua, uh, va evolua acest dosar. Dar totuși putem să afirmăm că s-au făcut pași în direcția cea bună. Nu puteam să uh, afirm asemenea lucruri când ne începeam președinția. În ce privește întrebarea domnului Himici, nu cred că ar trebui să existe suprapuneri și există deja suficiente garanții de profesionalism. Eu cred că echilibrul care a fost găsit între statele membre ne dă voie să credem că un acord în ce privește parchetul european poate să fie întrezărit și se va găsi o soluție și în ce privește relațiile dintre procurorul european și instanțele naționale. După părerea mea, principala problemă legată de competențe este cea a TVA-ului. Aici, pozițiile statelor membre sunt foarte diferite. Noi am încercat uh, să um, facem să treacă poziția comisiei pe care o și împărtășeam, însă rezistențele din partea anumitor state membre sunt încă foarte puternice. Deci, în următorul semestru, probabil că va trebui să ne concentrăm pe această temă. Ce privește justiția electronică, ne-am concentrat pe adaptarea planului de acțiune pentru următorii ani și am introdus acest subiect ca fiind de element de prioritate. În ce privește detențiile și condițiile de, din penitenciare. A existat întâlniri tehnice pentru a permite un schimb de bune practici, dar vă spun sincer că nu a fost un dosar care s-a bucurat de toată atenția necesară. Și probabil că <clears throat> în semestrul viitor va trebui să se acorde mai multă energie acestor discuții. Comisia era în plină schimbare, Parlamentul se afla în timpul alegerilor și noi ne-am gândit că cel mai important era să nu regresăm pe dosarele fundamentale, ca de exemplu parchetul european și protecția datelor cu caracter personal. Deci, până la urmă, am uh, selecționat uh, tematicile noi pe care le puteam include și printre ele am avut formarea comună a magistraților și uh, raportul pe care l-am moștenit de la Comisia CRIM respectând, bineînțeles, competențele Parlamentului. Dar cred că într-un nou program de lucru ar trebui să existe mai, mal, mai multă atenție acordată anumitor puncte. Și cred că cel mai urgent este să ne uităm la legăturile oculte între sectorul financiar și criminalitatea organizată, capitalul și cum circulă acest, aceste fluxuri de capital. Și în ce privește uh, gestiunea patrimoniilor astfel dobândite, se pot face de asemenea progrese semnificative. În ce privește luptătorii străini, vreau să subliniez acest aspect deosebit de care ne-am ocupat și mă uit și la colegul meu, domnul Alfano, care se ocupă de afacerile interne. Abordarea noastră se baza pe munca miniștilor de interne, pentru că am detectat că existau lacune juridice în sistemul nostru național, că nu aveam cum să pedepsim infracțiuni uh, legate de acest tip de fenomen. Dar există și o veste bună, și anume că toți miniștrii au recunoscut această problemă. Însă, nu toți sunt la fel de disponibili pentru a se defini uh, Um, sancțiuni la nivel european pentru aceste infracțiuni. Dar e bine dacă avem, vorbim aceeași limbă, chiar dacă până la urmă sancțiunile sunt diferite. E greu să găsim o definiție juridică unică. Să ne gândim, de exemplu, la cei care întreprind călători pentru a se transfera către aceste state. Cum pedepsește acest act? Să riscăm să ajungem la o contradicție în termeni. Am văzut acest lucru și în anii 70-80 apropo de terorismul um, ideologic, politic, cel puțin pe continentul nostru. Ar trebui să fim atenți să nu existe contradicții între diferitele ordini juridice, pentru că atunci uh, aceste rețele vor profita de pe urma contradicțiilor. Și chiar dacă ar exista o disponibilitate pentru a defini o normativă comună, deși nu mă aștept să se întâmple prea devreme, uh, ar fi mai bine să ne gândim la cum putem să vorbim aceeași limbă între statele membre, să ne gândim că aceste infracțiuni trebuie pedepsite. Cred că nu am lăsat nimic deoparte, cel puțin întrebările care vizau dosarele europene din timpul semestrului nostru. Nu vreau să spun că trebuie să fim foarte optimiști, însă revin la ce spuneam mai devreme. În ciuda muncii uriașe efectuate de președinția Elena, știam că nu puteam să punem punct la anumite dosare. Și, de exemplu, în ce privește parchetul european, credem că a fost un succes faptul că acum avem o abordare comună în ce privește garantarea independenței acestor procurori europeni și a procurorilor europeni delegați. Pentru că noi ne doream ca uh, exercițiul penal să nu fie afectat în niciun fel în statele membre de crearea acestei noi instituții europene și existau țări care erau de-a dreptul ostile, dar la ultimul Consiliu au dat dovadă de deschidere și au recunoscut că uh, personajul principal din această structură trebuia să fie independent. Dar chiar dacă acestea ar fi ultimele concesii pe care aceste state sunt dispuse să le facă, e bine să știm că această instituție va fi condusă de un personaj independent. Este uh, garanția indispensabilă, pentru că acest uh, procuror european nu trebuie doar să aibă un rol de coordonare a um, procurorilor din statele naționale. El trebuie să aibă autonomie de acțiune. Și de aceea, pe un dosar precum acesta, ne permitem să spunem că uh, am făcut un pas decisiv, deși nu vreau să mă umflu în pene. Uh, mulțumim foarte mult pentru un răspuns atât de cuprinzător. Putem acum continua cu partea de afaceri interne. Domnul Alfano, ministrul italian de interne, ni s-a alăturat. Bun venit! Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă revine sarcina de a prezenta concluziile președinției italiene în sectorul justiției și afaceri interne, în special afaceri interne, desigur, și ați participat la uh, reuniunea G6 a ministrilor de interne la Paris și este o ocazie potrivită, poate, să ne dați un feedback și asupra acestei uh, întâlniri la nivel înalt. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, al președinte Mulțumesc uh, membrilor comisiei pentru această ocazie care ne permite să vă prezentăm ce s-a întâmplat uh, în domeniul afacerilor interne în timpul președinției italiene. Din perspectivă politică, nu putem să uităm că președinția italiană a început imediat după alegerile europene, deci a fost un moment delicat pentru Uniunea Europeană, mai ales pentru politicile din sectorul afacerilor interne, știind că programul de la Stockholm urma să ajungă la data scadentă, dar el s-a bucurat de o reformare a liniilor de orientare. Italia a vrut să garanteze continuitatea cu inițiativele deja întreprinse înainte de schimbările instituționale. Și pe de altă parte am vrut să implementăm noile linii de orientare pentru a dezvolta o activitate intensă pe care acum o lăsăm uh, moștenire președinților letone și luxemburgheze. Imigrația s-a aflat în centrul agendei noastre încă de la Consiliul Informal de la Milano, în timpul căruia a existat o abordare foarte pragmatică pentru abordarea presiunilor, presiunilor migratorii la frontierele externe ale UE. În urma a ceea ce s-a stabilit la Milano și uh, în urma lucrărilor grupului de lucru pentru Marea Mediterană, Consiliul a adoptat concluzii numite luarea de acțiuni mai bune pentru o gestionare mai bună a fluxurilor migratorii. Și punerea în aplicare a acestor concluzii poate să reprezinte un pas semnificativ în direcția pe care ne-o doream noi, ca Uniunea Europeană să joace un rol mai activ și mai solidar. Este un document în mai multe capitole în care se vorbește despre răspunsul structurat la situații precum cea constatată în Marea Mediterană. Model care, de altfel, poate să fie folosit și în alte zone geografice și insistă asupra acestui lucru, știind că nu doar în Marea Mediterană există o presiune din partea fluxurilor migratorii în Uniunea Europeană. În aceste condiții, Vreau să vă spun că s-a lansat o nouă fază în gestiunea, gestionarea frontierelor de la Marea Mediterană prin intermediul operațiunii Triton a Frontex. Este un pas fundamental nu numai pentru președinția italiană, care s-a investit foarte mult încă de când au început lucrările acestui task force mediteranean, dar este important și pentru toată Uniunea Europeană pentru că s-a trimis un semnal concret în ce privește controlul frontierelor și gestionarea fluxurilor migratorii. În plus de uh, o mai bună gestionare a frontierelor externe, avem acum mai multe acțiuni concrete în ce privește primirea acestor imigranți, ceea ce este foarte important pentru strategia UE în domeniul imigrației. Presiunea migratorie la frontierele externe este acum o dată structurală și ani de zile vom avea de-a face cu ea. De aceea eu cred că încă există loc de mai bine și putem să avem relații mai strânse cu țările terțe de unde provin aceste fluxuri de imigranți pentru a lupta împotriva traficanților de ființe umane și pentru a uh, bloca uh, căile de acces ilegale în Uniunea Europeană. Politica UE se bazează acum pe această abordare globală uh, împotriva imigrației ilegale, care datează deja din decembrie 2005. Și noi tocmai acest lucru dorim să-l facem, să avem parteneriate de mobilitate și uh, să le aplicăm pe cele existente și să um, semnăm noi parteneriate. De exemplu, cel cu Nigeria este deja pe punctul de a fi finalizat. Scenariile politice din diferite state terțe ne fac să ne uh, fie mai greu să semnăm acordul de cooperare, ca de exemplu cu Libia. Dar uneori este nevoie de acțiuni hotărâte pentru a um, implica acele țări care sunt gata să coopereze cu noi. Avem de asemenea nevoie de interacțiuni cu organizațiile internaționale multilaterale din acest sector, începând cu înaltul comisariat ONU pentru refugiați sau Organizația Internațională pentru Imigranți. Pentru a întări aceste acțiuni trebuie să dezvoltăm sinergii între afacerile interne și politica externă a UE, în scopul de a găsi convergență pentru obiective și pentru a uh, maximiza rezultatele. Tocmai în această optică, președinția italiană, pe de o parte, a vrut ca la ultimele consilii JAI să participe reprezentanți ai Serviciului European de Acțiune Externă și pe de o parte, pe de altă parte a organizat în luna noiembrie la Roma o conferință în comun a ministrilor de interne și de externe a Uniunii Europene. Și cu ocazia acestei conferințe s-a vorbit despre această nouă orientare și a fost uh, uh acceptată cu mare majoritate. Acum există acest uh, format, cum spuneam, în care atât miniștrii de interne cât și miniștrii de externe se întâlnesc. Prima întâlnire fiind pe 27 noiembrie la Roma, dar era deja o solicitare a Consiliului Informal de la Milano, de la începutul președinției italiene. Și Această conferință ministerială care a avut loc la Roma pe 27 noiembrie se înscrie de altfel și în procesul de la Rabat, care ne permite o cooperare prețioasă cu țările uh, din Africa pentru a combate fluxurile migratorii ilegale. De asemenea, am, am avut o întâlnire cu țări din estul Africii, a fost prima de acest gen, ca să vrem ca să putem să extindem procesul de la Rabat și la alte țări. Ceea ce se întâmplă pe plan extern ne îngrijorează în mod constant, ca de exemplu instabilitatea Libiei, care are un impact direct asupra um, numărului de imigranți care ajung în Italia. Numărul de refugiați din Siria a ajuns la cifre dramatice și ar putea să destabilizeze și mai mult situația din țări vecine, care au, din păcate, o situație nu foarte stabilă în ce privește eh, primirea imigranților sau chiar și situația socială. Avem o provocare în cadrul provocării, tocmai cea a gestionării fluxurilor migratorii. Anul trecut au fost adoptate mai multe dispoziții legislative comunitare pentru a completa cea de-a doua fază a sistemului um, european de azil. Guvernul italian, precum și guvernele din alte state membre, acum și-au luat angajamentul pentru a aplica acest sistem, conform obiectivelor din noile linii directive strategice pentru sectorul afacerilor interne, adoptate de către Consiliul European de pe 26 și 27 iunie 2014. Sunt obiective importante care ne vor permite proceduri de uh, acordare a azilului mai uniforme în Uniunea Europeană. În plus, trebuie să trecem în mod gradat la un mecanism de recunoaștere reciprocă a deciziilor în ce privește acordarea sau nu a azilului. Și în acest sens, Italia a încercat să lanseze negocieri la nivel tehnic, dar știm că este foarte greu să se ajungă la un deznodământ fericit în termen scurt. Avem încredere în faptul că eforturile depuse de Italia pentru a obține modificarea regulamentului de la Dublin în ce privește normele pentru minorii neînsoțiți, modificări prezentate de către comisie în luna iulie anului trecut, deci credem că aceste modificări vor putea să fie adoptate în timpul președinției letone. De asemenea, există negocieri în ce privește crearea centrelor în uh, țările terțe, în țările de tranzit pentru imigranți, cu uh, o colaborare din partea înaltului comisariat ONU pentru refugiați. Și ne dorim ca cererile de azil să fie uh, analizate și filtrate tocmai în uh, aceste țări terțe unde se vor deschide centrele. Iar primirea de noi azilanți se va face pe bază voluntară de către statele membre. Și de asemenea, vrem să putem să facem uh, distinția între călătorii de bună credință și călătorii uh, care doresc uh, să imigreze în mod ilegal și uh, pachetele legislative precum uh, frontiere inteligente ne vor ajuta în acest sens. Noi vrem să avem uh, um, un echilibru între ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și în țările terțe și să nu periclităm nici dezvoltarea economică de, de la noi, nici din um, țările de proveniență. Iar în ce privește șederea legală a cetățenilor din țări terțe care vin în scopuri de studii sau pentru a um, face cercetare, acestea vor beneficia de condiții de uh, um, sejur și prelungirea sejurului facilitate și sperăm ca în curând să se ajungă la un acord în ce privește acest text. Noi știm că imigrația ilegală este un, uh, o bună sursă de venituri pentru toate rețelele de criminalitate organizată și nu e vorba numai despre traficul de ființe umane. De aceea sperăm că la anul vom putea să vedem adoptarea textului în ce privește lupta împotriva criminalității cibernetice. Italia a susținut de asemenea adoptarea unui text de concluzie din partea Consiliului JAI de pe 5 decembrie În ce privește lupta împotriva criminalității organizate, Italia a propus și a obținut aprobarea din partea Consiliului Justiție Afaceri Interne din 5 decembrie a unui text de concluzii care abordează lupta împotriva uh, infiltrării criminalității organizate în economia legală, monitorizând și supraveghind fluxurile financiare, deopște cele legate de achizițiile publice. Italia știe că relațiile internaționale uh, și nivelul de penetrare sunt de mare anvergură pentru organizațiile uh, criminale și de aceea Uniunea Europeană trebuie să găsească răspunsuri mai eficiente, mai ales din partea uh, forțelor polițienești. În această optică am promovat crearea unei rețele operative europene pentru a lupta împotriva organizațiilor de tip mafiot și susținem rezoluția Consiliului JAI din 5 decembrie pe această temă. În cadrul luptei împotriva terorismului și împotriva procesului de radicalizare, președinția italiană a acordat o atenție deosebită fenomenului luptătorilor străini. Consiliul European de pe 30 august anul acesta a arătat că procedura pentru blocarea acestui flux de luptători străini trebuie accelerată pentru Irak și pentru Siria. Și chiar ieri, președinția italiană a acordat o atenție deosebită acestui dosar. Consiliul JAI a dezbătut aceeași temă la întâlnirea din octombrie și noiembrie. Consiliul a adoptat o serie de măsuri concrete care trebuie aplicate uh, cu prioritate. Ministrii vor uh, detalia felul în care se vor controla frontierele externe și aceasta cât mai repede cu putință. Iată, toate aceste aspecte care pot fi îmbunătățite pe termen mediu au fost deja menționate, pentru că ideea principală este să îmbunătățim informația referitoare la luptătorii străini și în ultimele luni, în acest sens, au fost implementate mai multe sisteme, în special SIS-2 și uh, dosarul de analiză al Europol. Consiliul JAI a analizat și posibilitatea de a îmbunătăți răspunsul din punct de vedere judiciar pentru acest fenomen pentru a lupta împotriva radicalizării și împotriva recrutării de noi luptători, am adoptat și niște linii directoare ale strategiei UE pentru a lupta împotriva radicalizării și a recrutării de luptători. Aceste linii directoare sunt foarte importante dacă ne gândim la problema luptătorilor străini și se dorește cu ele o modernizare a strategiei din 2014 asupra uh, contraradicalizării. Toate aceste instrumente, inclusiv liniile directoare, se aplică încă de pe acum de către statele membre care au fost cel mai uh, afectate. Trebuie să luptăm împotriva radicalizării pe internet și ziua de 8 octombrie la Luxemburg, chiar în acea seară, înaintea Consiliului Jai, am avut o cină informală cu marii giganți ai internetului pentru că noi plecam de la ipoteza că acești mari giganți ai internetului, ai industriei reprezentate de internet, reprezintă adevărate organizații de comunicare pentru diverse comunități. Cred că aici munca revine nu neapărat guvernelor, ci și poporului, cetățenilor și ar trebui să îmbunătățim comunicarea existentă între aceștia și state în ceea ce privește drepturile. Pentru aceasta trebuie să lucrăm cu marii, marile companii de pe internet și președinția italiană a acordat o atenție deosebită acestor măsuri de luptă împotriva terorismului, în cadrul diverselor grupuri de lucru pe care le avem. Am permis o îmbunătățire treptată în acest fel a sistemului. Și aș spune aici că amenințarea rămâne în continuare la un nivel foarte înalt. Mai sunt încă multe de făcut. Consiliul JAI, în conformitate cu spusele coordonatorului antiterorism din UE va fi atent în continuare pentru a vedea cum se implementează aceste măsuri. La Consiliul JAI de pe 9 octombrie s-a discutat, între altele, de această, despre această problemă a luptătorilor străini, gândindu-ne în special la liniile directoare și la două teme fundamentale. Pe de o parte, nevoia de a face progrese în uh, ceea ce am început deja, de exemplu dosarul PNR, registrul de pasageri și îmbunătățirea, pe de altă parte, a controlelor la frontiere, la frontierele externe în special, utilizând pe deplin, la deplina sa capacitate sistemul SIS-2. Consiliul a adoptat, așa cum spuneam mai devreme, 22 de măsuri care au fost prezentate în 2013 din partea Coordonatorului pentru lupta împotriva terorismului. Între aceste 22 de măsuri specifice se află, la propunerea președinției italiene, și posibilitatea de a avea echipe multinaționale înființate ad hoc, care să fie centrate pe luptătorii străini, ideea fiind aceea de a avea un schimb de opinii mai bun și o coordonare mai bună. Președinția italiană a inițiat un proiect alături de Europol care formează o rețea europeană de puncte de contact pentru a lupta împotriva terorismului și care este dedicată în mod exclusiv acestui nou fenomen al luptătorilor străini. Există multe state membre care sunt interesate de acest nou mecanism care va duce la un protocol operațional. În plus, la unul din ultimele consilii JAI s-au adoptat și liniile directoare în vederea adoptării strategiei de luptă împotriva terorismului, în special în ceea ce privește recrutarea. În încheierea intervenției mele, aș vrea să vă mulțumesc pentru această posibilitate pe care mi-o oferiți de a vorbi astăzi aici. Mi se pare că este un exemplu clar de cooperare între cele trei instituții. Sunt convins că viitorul Uniunii Europene depinde de o interacțiune din ce în ce mai mare între Consiliu și Parlament. Pentru că, dincolo de pozițiile noastre diverse, obiectivul comun este acela de a avea o Europa mai liberă și mai sigură. Mulțumesc. Eh, președinte, aggiungo eh, sul, eh, che sul eh, Domnule președinte, Aș vrea să adaug aici un lucru în ceea ce privește summitul g 6 de la Paris. Nu am răspuns direct la întrebarea dumneavoastră pentru că aveam un motiv. Este vorba de o întâlnire informală a unei platforme care nu are caracter uh, decizional. Aceasta s-a întâmplat pe 6 noiembrie sub președinția franceză și de aceea i-aș spune domnului Kastner că voi prezenta rezultatele cei care sunt responsabili de această chestiune și noi eu. Uh, Mulțumesc, spune președintele, vă mulțumim pentru aceste detalii ale concluziilor. Acum uh, pot să vă spun că avem nouă înscrieri la cuvânt și pentru timpul care ne rămâne este mult, de aceea aș ruga pe colegi să fie cât mai, cât mai succinți, maximum două minute pentru fiecare întrebare. Avem interpreți foarte buni, dar vă rog să um, vorbiți într-un ritm mai lent pentru ca interpreții să poată să-și facă treaba. Doamna Mațula, mai întâi. Grazie, ministru, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim domnilor miniștri pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și pentru prezentare. Mă voi concentra pe câteva puncte principale, după care colegii mei probabil vor intra în detalii. În ce privește migrația. Cum spuneați, Italia a jucat un rol foarte important în operațiunile de salvare de pe Mediterană, prin operația Mare Nostrum, care a fost unilaterală și militară, dar acum uh, această operațiune s-a încheiat. Anul trecut, după tragedia de la Lampedusa, Parlamentul European a votat o rezoluție foarte importantă și toate grupurile politice au căzut atunci de acord, o rezoluție care arăta calea de urmat în ce privește migrația și azilul. În respectiva rezoluție, noi solicitasem un mecanism bazat pe criterii obiective care să poată reduce presiunea asupra statelor membre care primesc în numărul cel mai mare proporțional de solicitări de azil și solicitări de protecție practic, în cifre sau în proporții, numărul cel mai mare de solicitări. Și aș dori să știu, deci, care este progresul în acest domeniu. Acum, în ce privește realocarea. Uh, state membre, precum și a mea, Malta, poate beneficia imens de pe urma unui astfel de instrument. V-aș întreba dacă a existat vreo schimbare uh, din partea unor state membre care ar putea ajuta celelalte state membre. Avem sentimentul acum că nu s-a întâmplat mai nimic de ultima dată de când am discutat. În al doilea rând, sunteți satisfăcut cu răspunsul Frontex atunci când operațiunea Triton a demarat? Credeți că va fi un succes comparativ cu succesul operațiunii Mare Nostrum. Cred că suntem cu toții de acord că operațiunea Triton poate avea șanse de izbândă doar dacă statele membre oferă resursele adecvate pentru această operațiune. Ne puteți spune dacă statele membre au dat vreun semn că vor face aceste contribuții. În fine, începește strategia de securitate internă. De vreme ce prioritățile sunt discutate acum, în privința unor măsuri specifice ce ar putea fi luate, ne puteți oare spune care sunt mai exact aceste măsuri? Mai ales vis-a-vis -vis de radicalizare și sporirea extremismelor. Aș fi avut și o întrebare despre luptătorii străini, dar cred că ați răspuns deja în prezentarea dumneavoastră, președintele. Are acum cuvântul doamna Cinici. Grazie Presidente, <clears throat> grazie signor Mulțumesc, domnule președinte, domnilor miniștri. Vă mulțumesc pentru efortul dumneavoastră și rapoartele prezentate. Ne-ați vorbit de toate activitățile derulate sub președinția italiană. pentru a ajunge la dispozițiile luate în domeniul JAI și a consolida bazele pentru activitatea viitoarei președinții și aș reveni la un subiect la care țin foarte mult, pentru că multă vreme am lucrat în domeniul protecției minorilor și vă mulțumesc că ați vorbit despre acest subiect. E vorba special de minorii neînsoțiți respectând timpul care mi-a fost alocat, doream să vă întreb dacă ne puteți da informații suplimentare asupra intervențiilor specifice care au fost eventual luate sau lansate în ce privește minorii străini neînsoțiți. Știm că sunt foarte numeroși pe teritoriul nostru, chiar dacă estimările sunt inexacte. Intervine problema primirii acestora și a cererii de azil în cazul acestor minori și vreau să știu dacă aveți uh, informații suplimentare în ce privește combaterea criminalității organizate, care gestionează tocmai traficul de ființe umane, știut fiind că adesea minorii străini neînsoțiți sunt implicați în criminalitatea organizată și sfârșesc adesea prin a comite ei înșiși infracțiuni transfrontaliere foarte grave. Mulțumesc. Încă două înscrieri la cuvânt. Domnule președinte, pentru a acorda timp de răspuns ministrilor, trebuie să încheiem lista de lor la cuvânt. Domnule președinte, domnilor ministri, trei observații. Prima, pentru a mulțumi președinției italiene pentru eforturile depuse, cooperarea exemplară cu Parlamentul European, în al doilea rând, pentru a vă mulțumi că ați urmărit îndeaproape situația în Mediterana și fluxurile migratorii. Sunt de acord, e nevoie de o abordare globală a migrației și în special în zona Mediteranei, dar trebuie să acționăm și pe termen scurt pentru a împiedica uh, Uh, ca Mediterana să devină cimitirul Europei. În al treilea rând, trebuie să vă spun că sunt dezamăgit de poziția luată de Consiliu pe 5 decembrie vis-a-vis -vis de uh, evaluarea spațiului Schengen. Sper ca Consiliul să faciliteze intrarea în vigoare a noului model și să își declare sprijinul uh, vis-a-vis -vis de uh, instituțiile care au rolul de a uh, face o evaluare consolidată. Consiliul s-a autofelicitat supra evaluărilor care au avut loc până acum, însă, în repetate rânduri, Uh, am spus că au existat uh, uh, două tipuri de evaluare. Bulgaria, România în special, au resimțit strictețea evaluărilor, însă evaluarea a fost destul de neglijentă atunci când era vorba de state care deja se aflau în spațiul Schengen. Și Consiliul dă semne acum că dorește să se întoarcă în trecut, să revină, să facă pași înapoi. Uh, Uh, sigur, era vorba de un demers interguvernamental și nu de un demers uh, democratic. Sunt dezamăgit, deci, de aceste aspecte. Mi se pare injust. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor este doamna Schlein. Sì, grazie, grazie al Ministro per la relazione. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Avem și eu o serie de întrebări. Și în special m-aș la operațiunea Triton. Ați spus că a demarat foarte bine, uh, suntem de acord, mergem în direcția cea bună. Să e bine de asemenea să împărtășim responsabilitățile, uh, pentru că uh, nu doar statele frontaliere trebuie să-și asume acest rol, ci toate statele membre. Pe de altă parte, suntem preocupați, așa cum știți, deoarece operațiunea Triton nu are la dispoziție mijloacele adecvate, uh, din potrivă, uh, beneficiază de resurse mult inferioare operațiunii mare nostru în bună oară. De unde Mm, știm bine, e vorba de 30.000 de, metri, de kilometri de coastă și uh, rolul operațiunii Triton e diferit de cel al operațiunii Mare Nostrum. Directorul Frontex însuși s-a declarat preocupat uh, apropo de operațiunile derulate în acest cadru. Ce credeți dumneavoastră? Ne putem declara satisfăcuți? considerând că problema va fi reglată reducând zona noastră de intervenție, vă imaginați ce riscăm? Vor exista noi naufragii, mai multe naufragii? Ar trebui să evităm să mai vedem cum se înneacă oamenii în Mediterana uh, și să nu mai vorbim de Mediterana ca de cimitirul Europei. Ne-ar trebui poate o politică a insulelor mai degrabă. Doamna Spinelli acum. Buongiorno Ministro, ehm, ho appena il tempo di chiedere. Bună ziua, domnule ministru. Aș dori să vă întreb ceva ce a fost deja evocat și de alți colegi relativ la Mare Nostrum și uh, înlocuirea acestei operațiuni cu operațiunea Triton. Ceea ce doream să spun e că eu nu cred că aceasta este calea potrivită și ce ați spus e incorrect ați declarat că Italia, Italia nu mai poate purta singură povara unor astfel de operațiuni, iar că Frontex a fost doar o soluție parțială în a ajuta Italia. Însă există multe acțiuni diferite asumate de marina italiană, chiar și în afara apelor teritoriale italiene, lucru care nu a fost făcut într-un regim uh, operațional uh, curent uh, al uh, marinei. Și iată, v-aș întreba cine e uh, cel care dă ordinele pentru astfel de operațiuni? Unde este linia de demarcare între operațiunile uh, marinei italiene și intervențiile Frontex? Mă refer de asemenea la operațiunile de salvare punctuale. Uh, practic, uh, nu e vorba doar de controlul frontierelor marine. Cum uh, intră toate acestea în cadrele operațiunilor? Doamna Ferrara, acum. Presidente, buongiorno, ministru Alfano. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru Alfano. Revin și eu asupra operațiunii Triton cum uh, au spus și uh, colegii mm, ceva mai devreme s-a spus că vorbim de controlul frontierelor externe. Dar, într-o întâlnire organizată de Parlamentul European în Catania, luna trecută, s-a menționat rolul pe care ar trebui să-l joace marina italiană și s-au ridicat atunci întrebări în ce măsură aceste activități care fac parte din Triton pot fi uh, desfășurate de marina italiană în relație cu alte um, grupuri. Cred că avem nevoie de mai multe clarificări în ce privește operațiunea Triton și ce se petrece. Acum, ce privește procesul la Khartoum, Au existat multe uh, dezbateri, uh, e nevoie de o mai bună administrare a fluxurilor migratorii, de sprijin susținut al uh, organizațiilor internaționale, al ONG-urilor și alte agenții internaționale în ce privește uh, Uh, primirea uh, acestor migranți și gestionarea întregului peisaj uh, al imigrației. Și s-au exprimat diverse neliniști în ce privește încălcarea drepturilor omului în acțiuni specifice în cadrul acestui acord de la Cartum. Poate că ați putea pune aceste lucruri într-un context felul în care sunt primiți uh, imigranții, fluxurile migratorii în ultimele șase luni sub președinția dumneavoastră și ce s-a făcut realmente pentru a ameliora administrarea în termen general a migrației. Au existat numeroase scandaluri revelate în presa italiană ce privește infiltrarea mafiei în uh, acest sistem de găzduire a imigranților ilegali uh, Apoi, în ce privește trasabilitatea fondurilor care intră în acest nou sistem pentru migrație. Și nu doar în cazul Italiei, ci și al Greciei s-au evit astfel de suspiciuni. Mă refer în mod specific la infiltrarea uh, crimei organizate în acest regim al migratorilor. Dacă ne puteți da informații suplimentare, ar fi bine. Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, președintele. Uh, încă mulți uh, colegi s-au înscris la cuvânt și vă rog să vă limitați la întrebări de un minut Alt minteri. Uh, timpul rămas va fi mult prea scurt pentru ca miniștrii să ne și poată răspunde. Vă rog mult să vă concentrați întrebările într-un minut. Domnul Bjorg, acum. så mycket. Jag ska försöka fatta mig kort. Mulțumesc. Am să încerc să mă exprim telegrafic. Uh stânga spectrului politic, noi credem că politica de migrație a Uniunii Europene se uh, îndreaptă către o fundatură. Adică nu ne punem noi înșine întrebările potrivite. Ar trebui să ameliorăm uh, capacitățile de primire ale imigranților, dar asta nu este suficient. Avem nevoie de o soluție demnă și durabilă pentru a-i primi pe străini. Acesta ar trebui să fie punctul nostru de vedere atunci când ne formulăm politicile. Și întrebarea mea uh, se referă la doar două puncte. Pe de-o parte, în ce privește rezultatul operațiunii Mare Nostrum, câte persoane au fost blocate de către poliție sau de către autorități și ce s-a întâmplat cu ele. Au fost repatriate, au fost uh, deținute, au fost primite undeva. Mă refer la mare nostru. Colegii au abordat și tema uh, procesului de la Khartoum și avem o poziție critică asupra faptului că o cooperare uh, e lansată pentru a externaliza uh, frontierele Uniunii Europene. Acest lucru e inacceptabil. Nu putem coopera cu state terțe condiționând acest lucru de controlul pe care acestea l-ar exercita asupra fluxurilor migratorii. Nu putem coopera cu Eritrea sau Sudanul, care sunt niște dictaturi. Iată de ce aș vrea niște informații în acest sens. Mă opresc acum aici. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Weinberg acum. Eh, eh, Mulțumesc, mulțumim domnule ministru Alfano. Mulțumim pentru raportul dumneavoastră, câteva întrebări și câteva constatări, dacă îmi permiteți. Suntem cu toții de acord asupra faptului că trebuie stopat traficul de ființe umane, este o problemă imensă, dar cum putem face aceasta? Cum putem bloca acest proces? Cred că ar trebui să mizăm ceva mai mult pe frontierele externe decât pe cele interne. Ați menționat în expunerea dumneavoastră uh, tema uh, căilor legale de uh, imigrație. E una, mi-aș dori să știu care este situația. Avem niște uh, cote, refugiații, lucrătorii sezonieri. Ar fi necesar un screening, o selecție și mă întreb dacă trebuie să obligăm statele membre să ia să asume, să primească o, un număr anume de uh, imigranți, cum uh, vom face? Vom uh, transporta cu avionul și vom împărți în mod echitabil între statele membre uh, imigranții. În țara mea, în Suedia, există o imigrație în masă. În proporțional primim mult mai mulți migranți decât Italia. Uh, am întâlnit un uh, senator din Iordania recent și mi-a solicitat ajutor pentru refugiații care se află în Iordania în acest moment. E nevoie de ajutor pe teren uh, mai degrabă decât să-i aducem în Europa. Mulțumesc. Uh, domnul Cupec. The answer to my question by Mr. Alon. Da. Răspunsul la întrebarea mea a fost uh, destul de succint și nu a fost mulțumitor, așa că vreau să vă întreb încă o dată. Dacă președinția lucrează asupra directivei care implementează tratamentul legal între persoane, indiferent de sex, religie, etc., directiva pentru tratament egal, dar mulți cetățeni din Uniunea Europeană sunt îngrijorați de felul în care această propunere, dacă va fi adoptată, va limita câteva din drepturile lor fundamentale, cum ar fi, de exemplu, dreptul la contracte sau a limbii utilizate, care ar putea duce la interpretări de nedorit și neașteptate. Peste 100 de NGO-uri din întreaga UE au semnat o scrisoare adresată comisarului Juncker pentru a schimba acest proiect de directivă în conformitate cu principiul discontinuității politice. În legătură cu această scrisoare, ce sfat ați da Comisiei și viitoarei președinții pentru a răspunde acestei scrisori? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fon... domnul Fontana, vă rog acum. Da, mulțumesc. Nu, deocamdată nu sunt doamnă. Bună ziua și mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru. Foarte rapid, vrem să vă întreb. Vreau să vă întreb dacă se va schimba foarte mult activitatea Triton față de ce se întâmpla în cadrul Mare Nostrum. Pentru că mulți dintre cei care au vorbit aici au spus că Mare Nostrum a fost doar o operațiune de salvare. Însă, din păcate, prin această operațiune au existat mult mai multe victime decât înainte. 3.500 de victime, 12.000 de minori care au ajuns, 3.000 au rămas pe drum fără să mai se găsească nicio urmă de ei și s-a ajuns chiar și la exploatare sexuală, exploatarea pe câmpul muncii, a minorilor și așa mai departe. Deci, stimulând aceste deplasări, care de multe ori fac ca speranța să se transforme în tragedie, s-ar putea să repetăm aceste cifre și în anul 2014. Nu știu dacă n-am putea îmbunătăți situația, să încercăm, de exemplu, ca în țările de origine, de unde vin aceste persoane și unde de multe ori există conflicte armate, să încercăm să îi ajutăm acolo de unde vin ei, în țările de origine. Știm că, din păcate, 80% din persoanele care vin pe teritoriul nostru și ajung aici provin din Libia. Din păcate, în Europa suntem parțial responsabili de ceea ce se întâmplă în Libia la, la ora actuală pentru felul în care Europa a acționat ani de zile în Libia, în Siria și suntem parțial responsabili, poate că ar trebui să încercăm să schimbăm situația, să intervenim pentru a nu ajunge la fenomene ca acesta care ne pune în dificultate. Și o ultimă chestiune referitoare la repatrierea persoanelor clandestine. E adevărat că unii dintre cei care au ajuns aici au dreptul de a fi refugiați, dar alții nu. Se va face ceva în aceste ultime luni sau nu? Da, mulțumesc foarte mult. Și acum Doamna Dali, vă rog, foarte succintă. Da, domnule președinte, așa voi face. În legătură cu legea asupra canalelor de migrație legale. Este un lucru despre care și Parlamentul s-a s-a pronunțat, însă ținând cont de poziția statelor membre care este diferită la acest dosar, vreau să vă întreb cum vom ajunge la o abordare globală care să țină cont și de um, niște canale de migrație legală. În documentul pe care l-am primit vorbim despre creșterea angajamentului UE pentru repatriere, însă în același timp există state membre care arată că este important acest proces de repatriere, de retrimitere înapoi, alte state membre însă consideră că aceasta se poate face doar în mod voluntar. mă întreb dacă într-adevăr avem un adevărat angajament în acest sens, dacă vă gândiți la o eventuală soluție și dacă da, atunci ce fel de soluție s-ar putea aplica. Mulțumesc! Mulțumesc și acum am și eu o întrebare, sunt ultimul pe listă. Ați vorbit și de PNR, de registrul de date ale pasagerilor, care este de asemenea pe planul de acțiune al Consiliului și abordarea generală a Consiliului pentru PNR este definită încă din 2012. În luna aprilie, Curtea Europeană de Justiție a dat o sentință importantă în legătură cu PNR-ul și eu vreau să vă întreb în ce măsură Consiliul a ținut cont de această sentință și și-a reconsiderat poziția referitoare la PNR tocmai în lumina acestei noi sentințe, din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere legal. Vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul din nou domnului Alfano aveți cam 10 minute la dispoziție și uh, după aceea uh, raportorii uh, pot rămâne încă ceva timp cu noi. Dacă puteți fi alături de noi, ar fi foarte bine. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi acordați 10 minute, e adevărat, s-au pus multe întrebări, așa că voi încerca să fiu foarte rapid există o temă care mi se pare și mai importantă decât toate celelalte. Este vorba de migrație. Pentru că nu există niciun fel de măsură sau de acțiune care în sine să poată rezolva o problemă cum ar fi, de exemplu, traficul cu persoane, migrația ilegală și cea nereglementată. E adevărat că există o strategie, există o viziune uh, și trebuie să facem eforturi tocmai în vederea implementării acestei strategii, cu toții. Această strategie prevede o cooperare cu țările terțe din zona Mediteranei și o acțiune din partea Frontex la nivelul frontierei maritime și o acțiune din partea Europei, care trebuie să aibă o adevărată viziune printr-un sistem comun de azil. Dacă nu ținem cont de această perspectivă de ansamblu, atunci ne va fi foarte greu să ne gândim că Europa ar putea avea o capacitate de gestiune a unui astfel de fenomen, care nu este un fenomen nou care a apărut acum, nu, este un fenomen care este tipic pentru această etapă a istoriei, nu este o chestiune punctuală. Așa că dacă ne putem gândi că putem aborda problema migrației ca o situație de urgență, ca o chestiune punctuală, e o iluzie. Nu, nu este așa. Persecuțiile existente în ziua de astăzi în unele țări din bazinul Mediteranei, persecuții reale, războaiele, eh, instabilitatea din Libia, toate aceste fenomene, toate aceste evenimente fac să ne imaginăm uh, că problema migrației va rămâne în continuare una foarte prezentă și asta pentru mult timp. Din păcate, așa cum s-a întâmplat și în alte etape ale istoriei. De aceea, Parlamentul Parlamentul statelor membre și Consiliul trebuie să coopereze între ele pentru a ajunge la o viziune generală. Și tocmai pentru că vorbim despre o astfel de viziune generală, trebuie să vedem ce s-a întâmplat la cartum. Noi credem că a reușit o adevărat, am reușit o adevărată uh, provocare, pentru că pentru prima oară s-au întâlnit miniștrii africani, în special din Africa Orientală, cu noi să vorbească între ei despre dezvoltare, despre lupta împotriva traficului cu persoane și în felul acesta am deschis, o, am deschis o nouă cale care se va dezvolta și pe viitor și care nu se referă doar la controlul frontierelor. E adevărat, avem nevoie de o viziune globală, dar aici aș menționa două elemente importante. În primul rând, indiferent de ipoteza de lucru de la care am pornit, așa cum s-a întâmplat la Khartoum, se vorbește de fiecare dată de o participare voluntară. Pe de altă parte, se implică și organizațiile multilaterale la nivel internațional, în oricare din aceste două ipoteze. În ceea ce privește drepturile omului, aceasta este punctul de plecare, este baza, fundamentul pe care trebuie să construim tot restul. Însă acesta este punctul de plecare. Dacă vorbim de frontiere, trebuie să ne referim și la Frontex și pentru că am primit mai multe întrebări în acest sens, pentru că multe întrebări s-au centrat pe Frontex, aș da aici un răspuns de natură generală. Eu unul am vizitat un hangar rece în Lampedusa pentru a vedea acolo resturile mortale ale victimelor care erau îngrămădite în mai multe pungi. Într-o pungă am văzut o mamă și un fiu în aceeași pungă împreună. Noi ne-am asumat responsabilitatea pentru a acționa împreună, fără să așteptăm ca și ceilalți să acționeze. Și când spun noi, vreau să mă refer aici la Italia. Ne-a costat 9 milioane de euro lunar, timp de 12 luni. În total ne-a costat 114 milioane de euro și am salvat zeci de vieți omenești, însă bineînțeles nu i-am salvat pe toți. După calculele noastre, s-au recuperat până acum 499 de cadavre și peste 1500 ar fi cele care s-au pierdut în adâncul mării, după mărturiile pe care le-am avut. Bineînțeles, nu e vorba de cifre concrete, pentru că spun că astea au fost mărturiile supraviețuitorilor. Deci dacă spunem că în cadrul operațiunii Mare Nostrum s-au salvat toate viețile omenești cu putință, nu, din păcate aceasta nu este realitatea. Problema frontierelor este una din problemele fundamentale pentru viitorul Europei. Pentru că Niciodată până acum în istoria omenirii nu a existat o uniune de state, o confederație de state care să facă, așa cum a făcut Europa prin Schengen, să elimine de facto frontierele la nivel intern. Iată de ce problema Mediteranei centrale este una de acțiune pentru că, bineînțeles, trecutul, dacă îl analizăm, ne trimite la alte frontiere ale Uniunii Europene. Însă astăzi problema se centrează în zona mediterane și trebuie să ne centrăm pe importanța frontierelor acolo. Acum, referitor la operațiunile de salvare pe mare importante pentru Frontex. Aceste operațiuni de salvare nu se fac doar în urma operațiunilor Frontex, ci în urma dreptului mării și a principiilor care decur din acesta. Bineînțeles că dacă există un apel de urgență, ești obligat să dai curs acelui apel. Legea mării, care este prioritară față de tot restul normelor internaționale sau celorlalte legi, este o lege care este integrată în codul de drepturi existente. De aceea nimeni nu poate face niciun fel de derogare de la această lege a mărilor. Vorbim aici de 30 de mile pentru coasta italiană de frontieră Schengen. Atunci când primești un apel de urgență, bineînțeles, nu poți să spui că nu, să nu dai curs acelui apel. Atunci când s-a încheiat operațiunea Mare Nostrum, a început o operațiune de eliminare treptată. Au existat șapte nave italiene care s-au uh, deplasat spre frontiera Schengen și această etapă de tranziție se va încheia la sfârșitul anului. Însă, așa cum vă spuneam, de când a început operațiunea Triton și până când s-a încheiat Mare Nostrum cu reîntoarcerea acestor forțe navale, din acel moment până acum, 360 de persoane au fost salvate prin operațiuni de salvare. Iată, aceasta este realitatea. Și, pe de altă parte, nu putem rămâne doar la nivelul declarațiilor, pentru că tot ce are de-a face cu aceste decizii a rămas înscris. Avem evidențe clare și există o obligație de transparență, așa că nu ne putem juca doar cu cuvintele. Nu putem tergiversa realitatea. Și vorbeam despre strategia pentru țările africane. Vorbeam, de asemenea, despre problema mării. Să vorbim acum și de Europa, pentru că există și această problemă a re patrierii. Cineva pune această întrebare și, într-adevăr, este o temă foarte delicată. Este o temă care face ca Uniunea Europeană să se confrunte cu uh, responsabilitatea sa de solidaritate. Și e vorba de două elemente care trebuie să meargă mână în mână, pentru că fără unul sau fără celălalt nu putem construi Europa. Solidaritate și responsabilitate. Doar în felul acesta putem aborda această problemă, în special dacă dorim să luptăm uh, împotriva agenției de voiaj cea mai macabră care există în zilele noastre, tur operatorul asasin. Bineînțeles, mă refer aici la traficul cu persoane care face ca cei care trebuie să plece de acasă de la ei și vor să ceară azil în Europa să plătească prețuri de neacceptat. Iată, acolo trebuie să intervenim, să intervenim pentru ca acești criminali, acești asasin, să nu mai vând aceste bilete macabre, să le zic așa. Se poate acționa doar la fața locului, în Africa. Însă, dacă vorbim de Africa, vorbim de prima jumătate, pentru că cea de-a doua jumătate a ecuației se îndeplinește doar dacă Europa dă dovadă de solidaritate. Este vorba aici de o miză care ne afectează pe toți, pe statele membre, guvernele statelor membre, Uniunea Europeană și toate organismele europene. Și e clar că în acest meci Totul depinde de sistemul comun de azil. Este un meci pentru a face o comparație de ordin uh, fotbalistic în care este important, așa cum spunea și doamna Cinici, să ne gândim la drepturile minorilor. Și președinția italiană, în pregătirea Consiliului a încercat să modifice regulamentul referitor la minori neînsoțiți. Consiliul a lucrat pentru a ajunge la o abordare în care să se arate în mod explicit ceea ce se află și în sentința Tribunalului și în propunerea Comisiei Europene, deși în mod implicit. Și ar trebui să reamintim aici care a fost sentința Tribunalului la, chestiu, la cazul, cazul za C688-1, care se referă la aceste drepturi ale minorilor neînsoțiți. Președinția dorește să lucreze alături de raportor, alături de doamna Wikström, pentru a putea oferi și mai multe informații de fond în legătură cu abordarea Consiliului. Consiliul așteaptă să înceapă cât mai repede cu putință trialogul cu Parlamentul European și la Consiliu încercăm să ajungem la un acord care să ofere garanții și protecție minorilor neînsoțiți în toate situațiile. Vicenda, eh, che... În ceea ce privește întrebarea pe care mi-a adresat-o domnul președinte despre PNR și hotărârea Curții de Justiție și reacția Consiliului. Chiar și la ultimul Consiliu s-a vorbit despre faptul că se așteaptă în continuare o decizie și Consiliul nu poate să aibă o abordare rigidă. Din potrivă, s-a repetat dorința de cooperare cu Parlamentul European pentru a se ajunge la un compromis. Și fiți atenți, este un compromis istoric, pentru că va include un punct de echilibru între libertatea de circulație, viața intimă și securitate. Sunt trei uh, segmente, toate foarte importante și care trebuie împăcate nu putem să dăm întâietate unei valori uh, um, îngropând-o pe cealaltă. Sunt toate la fel de importante. Ca să răspund acum întrebării de doamnei Fontana despre Libia, confirm faptul că Libia trebuie să rămână o prioritate pentru comunitatea internațională. căci nu poate să existe o abordare a miniștilor de interne care să aibă succes dacă nu există un punct de vedere comun cu miniștii de externe. Mulțumesc domnului Coelio pentru cuvintele amabile. Iar în ce privește Schengen, pot să vă spun că documentul adoptat de Consiliu recunoaște că există o fază în curs de desfășurare și că trebuie să tragem învățăminte din trecut pentru ca spațiul Schengen să răspundă cât mai mult așteptelor cetățenilor europeni, pentru că nu putem să trecem cu vederea zonele de umbră. Mi s-au pus întrebări și despre imigrația legală, doamna Dali. Da, un subiect cât se poate de important. În timp ce lucrăm ce, pentru a lua măsuri împotriva fluxurilor ilegale de imigranți, împotriva traficului de ființe umane, trebuie să acordăm atenție și fluxurilor de imigrație legală. Dar președinția noastră nu s-a ocupat în mod deosebit de acest subiect, dar probabil că președinția letona îi va acorda toată atenția uh, pentru că a anunțat acest lucru. Cred că am răspuns la toate întrebările și au trecut cele 10 minute. Îmi cer scuze dacă mi-a scăpat ceva. Însă, uitându-mă la notițele mele, cred că am răspuns la tot. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Eh, eh, eh, se manca qualcosa... Domnule președinte, dacă am pierdut vreo întrebare din vedere, mă, îmi iau angajamentul să trimit răspunsul în scris. Thank you very much. Uh, I'm, I'm also sorry. Vă mulțumesc și mie îmi pare rău că trebuie să punem punct. Am folosit mai mult timp decât aveam la dispoziție. Cred că a fost un program foarte ambițios, cel al președinției italiene și prezentarea dumneavoastră a fost destul de cuprinzătoare. Știm că sunteți disponibili dacă mai avem întrebări. Președinția însă va fi preluată de la 1 ianuarie de Letonia. Este ultima întâlnire a comisiei noastre din acest an. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc și secretariatului, președintele mulțumește și interpreților, asistenților, celorlalți membri ai personalului. Vă urez sărbători fericite și să ne vedem cu bine la anul.